Dear colleagues, I'm going to make a prompt start today. Dragi colegi, vreau să începem la timp astăzi pentru că avem mai puțin de o oră la dispoziție pentru uh, intervenția președinției uh, estone. Așa că vă mulțumesc uh, foarte mult tuturor celor care ați venit la timp. Sunt sigur că mai târziu ni se vor alătura și alți colegi, însă nu vreau să întârziem acum mai mult. Uh, pentru că vom primi cu siguranță foarte multe întrebări uh, bune și nu vreau să pierdem vremea. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit la timp. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă supun atenției um, amânarea punctului 3 până în septembrie. Punctul 15 nu va fi discutat pe 11 iulie, așa cum era programat inițial, ci pe 12 iulie la 10.45. Punctul 16 va fi împărțit, astfel încât prezentarea priorităților uh, președinției uh, estone de către domnul Andres Anvelt, căruia îi urez bun venit, să aibă loc chiar acum, adică după aceste scurte anunțuri. Iar punctul 16 va fi o prezentare a priorităților președinției estone în domeniul justiției de către Urmas Rainsalu, ministru al justiției din Estonia. Punctul 17 privind uh, stadiul uh, EPPO va fi amânat până în septembrie și vom avea un nou punct 17 privind um, avertizorii. Dacă nu sunt obiecții, continuăm cu ordinea de zi astfel modificată. Acum aș dori să vă fac câteva anunțuri uh, din partea președintelui. Din păcate, nu avem interpretare în uh, croată, malteză și irlandeză. Acum, în ceea ce privește avizarea recomandelor uh, coordonatorilor în baza regulii 205, domnul Lopez Aguilar va fi raportor privind controlul sumelor numerare care intră sau în, în sau părăsesc Uniunea Europeană. Deci sunteți de acord, apoi uh, acte delegate și de punere în aplicare, uh, delegarea de prerogative pentru regulamentul 98 pe 2013 al Parlamentului și Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor uh, de explozivi. Pe 11 aprilie, Comisia Libe a discutat raportul Comisiei iar articolul 14, alineatul 2, impune Comisiei obligația de a elabora un raport cu privire la această delegare de uh, prerogative pe o perioadă de 5 luni, începând cu 1 martie și nu mai mult de 9 luni de la finalul perioadei de 5 ani. Și, uh, bineînțeles, va exista o extindere uh, tacită dacă Parlamentul și Consiliul nu se opun la o astfel de extindere. Dacă Parlamentul nu este de acord cu astfel de extindere tacită, când spun extindere tacită. Înțelegeți ce vreau să zic? Eu înțeleg, nu știu dar ceilalți dacă înțeleg. Deci uh, este vorba despre adoptarea unei uh, rezoluții uh, de obiecție la această extindere până la 1 decembrie 2017. De aceea propun să se stabilească un termen până la care membrii pot ridica obiecții în ceea ce privește această rezoluție până pe 11 septembrie 2017, la ora 12. Apoi avem un vot electronic mâine la ora 17.30 și miercuri la 10.50, așa că vă rog să aduceți cartelele de vot electronice. Putem acum să trecem la primul punct de substanță de pe ordinea de zi și anume prezentarea susținută de domnul Andres Anvelt, ministru de interne din Republica Estonia. Îi urez un călduros bun venit domnului Anvelt și întregii sale echipe. Ne bucurăm foarte mult să vă avem astăzi la Bruxelles pentru a prezenta prioritățile președinției estone. Este prima dumneavoastră mm, intervenție în Comisia Libe, așa că vă urez un călduros bun venit. Înainte Aș vrea însă să menționez că eu am uh, participat la mm, Consiliul Informal JAI de la Tallinn de săptămâna trecută și vă mulțumesc dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru pregătiri. Trebuie să vă spun, dragi colegi, că la acea întâlnire am uh, discutat despre elementele strategice ale președinției estone în domeniul JAI chestiuni legate de interoperabilitate și alte aspecte cheie. Am discutat și despre migrație și chestiuni care țin de afacerile interne. Și, bineînțeles, am discutat despre poziția Libiei, uh, despre în zona Mediteranei. Acesta a fost un subiect uh, care a dominat discuțiile din dimineața respectivă și sunt sigur că și domnul ministru va aborda aceste chestiuni. Nu am să vă mai răpesc acum uh, din timp și din timpul alocat întrebărilor, însă vă mulțumesc uh, pentru acest demaraj excelent al președinției și cu siguranță veți afla mai multe din prezentarea domnului ministru îi dau cuvântul domnului Anvelt timp de 10-15 minute, după care colegii vor avea ocazia să pună întrebări. Avem numai o oră la dispoziție, așa că îi dau imediat cuvântul domnului ministru. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Îmi face o deosebită plăcere și onoare să vă vorbesc astăzi în această comisie. Estonia deține președinția Uniunii Europene de 10 zile. După cum bine știți, este prima noastră președinție. După cum Ați observat uh, politicienii noștri, uh, guvernul nostru și cetățenii noștri au înțeles importanța acestei responsabilități. Deci, pe de o parte, ne bucură această provocare și vrem să facem tot posibilul pentru a duce mai departe acest proiect european. Acest lucru este valabil atât pentru mine personal, cât și pentru tot poporul eston. Îmi amintesc foarte bine um, data de 1 mai 2004, când Estonia a aderat la Uniunea Europeană. Era o zi frumoasă de primăvară, iar oamenii erau foarte optimiști. Am avut uh, negocierile pentru aderare înainte, care duraseră șase ani și jumătate, după care am devenit uh, și membri ai uh, zonei Schengen. Nu mai avem uh, controle la frontierele terestre și aeroporturare. Deci oamenii noștri au înțeles imediat valoarea liberei circulații în Uniunea Europeană. Apoi, perioada următoare de 9 ani a fost destul de turbulentă pentru noi toți. În acești uh, ani, Europa a fost lovită de războiul din uh, Georgia, de zona, de criza uh, zonei euro, de anexarea Crimeei, uh, criza din uh, Ucraina și atacurile teroriste. Mi se pare că realitatea noastră de zi cu zi nu mai este așa cum era când am aderat noi la Uniunea Europeană. Asta înseamnă că noi în Estonia și eu, personal, ne vom asuma un angajament și mai ferm uh, pentru a uh, face față așteptărilor. Și aceasta este cu siguranță atitudinea tuturor președințiilor Uniunii Europene. În timpul președinției noastre ne confruntăm cu foarte multe provocări. Eu sunt responsabil de migrație, azil uh, și control la frontieră, dar și siguranța și securitatea internă. Acestea sunt chestiuni de mare actualitate. Noi vom face eforturi în timpul președinției noastre pentru a, a avansa în ceea ce privește reforma sistemului comun de azil și implementarea agenției um, europene pentru um, graniță și coastă. Bineînțeles, analizăm și situația din Mediterana, în special uh, ruta central-mediteraneană, care a devenit un subiect tot mai important. Și bineînțeles că și prietenii noștri uh, italieni vor avea nevoie de mai mult sprijin. Ministrii de interne, pe 6 iulie, au discutat la Tallinn despre măsurile uh, de sprijin cele mai adecvate pentru Italia. Discuțiile vor continua și săptămâna aceasta și vom avea și sesiunea Coreper de pe 12 iulie. Securitatea cetățenilor noștri este un subiect la fel de important. Trebuie să menținem uh, această securitate și uh, interoperabilitatea sistemelor în acest domeniu este o necesitate de foarte mulți ani. În Estonia, această interoperabilitate este o realitate deja de foarte mult timp și este mult mai extinsă decât uh, domeniul justiției și afacerilor interne. Suntem convinși că interoperabilitatea acestor sisteme la nivel european va îmbunătăți capacitatea statelor membre de a combate terorismul și ne va îmbunătăți securitatea în general. Interoperabilitatea înseamnă eliminarea obstacolelor tehnice uh, de acces pentru cei care trebuie să acceseze datele. Aceasta nu înseamnă să facem uh, compromisuri de la protecția datelor și nici de la protecția drepturilor omului. Mă bucur că acum, în timpul președinției estone, vom acționa efectiv. Avem foarte multe propuneri legislative de definitivat și este bine să ai uh, niște priorități foarte clare atunci când ești o administrație mică precum Estonia. Însă tot ceea ce trebuie să facem este o prioritate pentru noi, mai ales dacă ne gândim uh, la domeniile de activitate care țin de competența Comisiei Libe. Acum, înainte să vorbesc despre propunerile specifice, trebuie să vă spun că domnul Urmas Reinsalu, ministrul de justiție, va participa mâine la întâlnirea, întrunirea Comisiei Libe și va discuta despre domeniul său de competență. Iar acum voi continua în limba engleză. Doamnelor și domnilor, migrația se află pe agenda noastră de foarte mulți ani. Președinția estonă va continua acest demers cu un uh, sentiment de urgență pe care îl merită aceste probleme. Există foarte multe provocări, însă obiectivele noastre sunt clare. Și anume să instituim treptat uh, o politică adecvată și mai echitabilă de azil și migrație. Elementul central al acestor politici ar trebui să fie un control efectiv și eficient al granițelor noastre externe. Măsurile pe termen lung trebuie să meargă mână în mână cu măsurile pe termen scurt și mediu care sunt deja puse în aplicare. Vom continua activitățile aflate deja în curs de desfășurare ținând cont de faptul că pentru a avea succes, toate elementele trebuie să fie uh, privite în uh, coroborare. Grecia și Italia, în mod deosebit, se află în prima linie. Mii de migranți ilegali sosesc în fiecare lună. Aceasta necesită o exprimare continuă a solidarității din partea tuturor statelor membre în ceea ce privește relocarea și în ceea ce privește furnizarea de experți pentru EASO și Frontex sau alte resurse. Președinția salută planul de acțiune al Comisiei pentru a sprijini Italia, adoptat pe data de 4 iulie și discutat la Tallinn în timpul Consiliului uh, informal JAI din 6 și 7 iulie. Activitățile pentru a dezvolta pași concreți pentru o implementare rapidă a planului au început deja. Săptămâna aceasta, acest subiect va fi discutat în mai multe formate relevante, la Șcifa, Coreper și Masa Rotundă de Nivel Înalt IPCR. În luna februarie, în Malta, liderii noștri au convenit uh, să abordeze situația de-a lungul rutei central-mediteranene pentru a reduce numărul de treceri uh, uh, ilegale și pentru a reduce numărul de vieți pierdute pe mare. Pe baza declarației de la Malta, președinția malteză a elaborat un plan de punere în aplicare și iar noi vom continua să monitorizăm cu atenție rezultatele sale. O politică de returnare eficientă este o parte esențială a politicii europene de migrație o politică europeană mai bine pusă la punct uh, în acest domeniu este importantă pentru a asigura încrederea publicului în politica europeană de migrație și azil și pentru a reduce stimulentele pentru migrația ilegală către Uniunea Europeană. Intenția noastră este de a investi în continuare în um, dezvoltarea unei politici de returnare mai eficiente, ținând cont de aspectele interne și externe ale acestei politici. Utilizarea sistemului de informații Schengen pentru partajarea informațiilor între statele membre cu privire la deciziile de returnare poate fi considerată un pas important în această privință. În ceea ce privește relocarea, recent am văzut uh, progrese. În total, peste 20.000 de oameni au fost relocați până în momentul de față. Credem că, prin eforturi uh, suplimentare, putem uh, să relocăm și ceilalți candidați pentru relocare prezenți încă în Italia și Grecia. Avem încredere că statele membre își vor asuma responsabilitățile și îi vor reloca pe cei care sunt eligibili în timp util. În ceea ce privește um, strămutarea, avem uh, măsuri de implementare deja în curs de desfășurare. Președinția acordă o importanță deosebită uh, îmbunătățirii capacității statelor membre în acest domeniu. Directiva privind uh, Cartea Albastră este una dintre prioritățile președinției estone. Noi uh, vom uh, face eforturi pentru a ajunge la un acord uh, cu privire la o directivă uh, astfel încât să începem negocierile cu Parlamentul European. Subliniez că potrivit uh, punctelor de vedere din Consiliu, statele membre ar trebui să își uh, mențină dreptul de a emite permise de reședință pentru lucrătorii înalt calificați în conformitate cu legislația națională existentă. În ceea ce privește politica de vize și în ceea ce privește reformarea codului vizelor, Consiliul este pregătit să continue negocierile cu Parlamentul European și înțeleg importanța vizelor umanitare pentru Parlament. În uh, urma deciziei curții, cred că ar trebui să decuplăm această discuție uh, privind vizele umanitare de contextul acestei reformări a directivei. Dacă sunteți de acord cu această abordare, eu îi voi cere echipei mele să continue să lucreze la nivel tehnic și împreună cu Comisia și Parlamentul pentru a aborda în mod optim preocupările acestui Parlament atunci când vorbim despre vizele umanitare. Președinția estonă, pe baza Uh, activităților uh, întreprinse de președințiile anterioare, Olanda, Slovacia și Malta, va continua examinarea tuturor propunerilor legislative cu privire la reforma sistemului uh, comun european de azil. Vom face tot posibilul pentru a realiza cât mai multe progrese în diferitele dosare din pachetul de reformă. Sperăm că negocierile cu Parlamentul European uh, se vor bucura de o bună cooperare. Referitor la evoluția EASO și transformarea acestui uh, oficiu într-o agenție europeană pentru azil, au avut loc mai multe uh, trialoguri și mai multe reuniuni uh, tehnice și au fost realizate progrese în ceea ce privește acordul interinstituțional. Oricum, se va elabora un text în timpul președinției estone referitor la Eurodac, Consiliul a ajuns uh, la o abordare generală parțială în decembrie anul trecut. Președinția malteză a extins uh, cumva mandatul Consiliului, însă există și alte aspecte încă nesoluționate. Totuși, noi suntem dispuși să începem trialogurile cu Parlamentul European deja în luna iulie referitor la regulamentul Dublin, vom continua să mm, lucrăm pentru a găsi un compromis legat de aplicarea principiilor responsabilității și solidarității. În ultimele câteva luni, miniștrii și ambasadorii au avut discuții pe această temă. S-a ajuns uh, la o oarecare înțelegere comună a anumitor aspecte, însă sunt necesare progrese suplimentare pe mai multe chestiuni specifice în perioada următoare. În uh, discuțiile din ultima perioadă s-a manifestat un sprijin extins pentru o abordare cuprinzătoare. Asta înseamnă că noul regulament Dublin și politica de azil a UE în general sunt componente ale unei imagini mai largi. Această reformă trebuie să fie realizată în paralel cu alte politici, inclusiv um, combaterea fluxurilor migratorii uh, ilegale în afara Uniunii Europene, gestionarea Uh, granițelor externe, uh, consolidarea returnărilor și um, aplicarea controlelor interne ca și excepție. Președinția estonă acordă o importanță deosebită examinării tuturor propunerilor um, din al doilea pachet legislativ pentru reforma de azil. Au fost făcute progrese semnificative la nivel tehnic pe baza regulamentului privind calificările. Noi sperăm că vom obține rezultate pozitive și vom începe discuțiile cu Parlamentul European. Vom continua examinarea directivei privind condițiile de recepție și cadrul uh, Uniunii pentru relocare și strămutare și vom începe și negocierile cu Parlamentul European. Datorită complexității dosarului, uh, progresul privind um, regulamentul um, referitor la procedura de azil a fost uh, oarecum limitat, dar noi vom continua examinarea propunerii la nivel tehnic. După cum știți, colegiuitorii au fost de acord să suspende negocierile privind propunerea uh, de regulament cu privire la țările sigure de origine. Acum, dați-mi voi să mă refer la subiectul securității. Din păcate, așa cum ne-au uh, amintit uh, numeroasele atacuri teroriste recente, amenințarea terorismului rămâne clară și foarte reală. Concluziile Consiliului European adoptate luna trecută uh, lansează un apel la acțiune concretă în lupta împotriva terorismului, urii și extremismului violent. Împreună cu dumneavoastră vom face tot ce ne stă în putință pentru a reduce această amenințare dar va fi nevoie de o abordare pe termen lung, de un angajament puternic și un efort susținut din partea Uniunii Europene și a statelor membre. La ultima uh, reuniune din uh, iunie, ministrii de interne au uh, salutat instituirea unei, uh, unui grup de nivel înalt uh, cu privire la combaterea radicalizării. Noi, la nivelul Uniunii, avem o obligație legală și morală clară de a ne proteja cetățenii. Suntem conștienți uh, de eforturile în uh, curs de desfășurare, multe dintre acestea referitoare la schimbul de informații, la uh, luptătorii teroriști străini și persoanele returnate. Oricum, au fost înregistrate progrese semnificative în ceea ce privește consultarea bazelor de date europene. Suntem pe deplin angajați să progresăm și în ceea ce privește sistemul de informații Schengen și propunerile aferente. Au existat uh, propuneri prezentate în decembrie 2016 de către Comisie. Aceste propuneri includ modificări care ne vor ajuta să combatem uh, terorismul prin introducerea unei obligații de a crea o alertă în uh, SIS în cazuri legate de acte de terorism. Președinția va continua să acorde prioritatea acestor propuneri. Pe baza discuțiilor care au avut loc la ultimul Consiliu și uh, pe baza schimbului uh, de opinii la nivelul grupului de lucru din timpul președinției estone, scopul nostru este de a avea o abordare generală până în toamnă iar apoi vom uh, începe negocierile interinstituționale în 2017 pentru a crește securitatea și managementul frontierelor, a fost făcut un prim pas important uh, prin uh, punerea în aplicare a unui uh, amendament, a unei modificări la codul frontierelor Schengen. Acesta permite efectuarea de verificări sistematice la granițele externe. Și să sperăm că miercurea aceasta se va ajunge la un acord politic. Un acord politic și pe alte dosare referitor la ETIAS și la SIS trebuie să contribuie, ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor de mai sus. Sistemul European de Informare și Autorizare pentru Călătorii, ETIAS, este o prioritate pentru noi Consiliul uh, a ajuns la o abordare generală asupra acestui dosar în iunie și noi ne dorim să începem negocierile cu Parlamentul European cât mai curând posibil pentru a ajunge la un acord politic înainte de finalul președinției noastre. Președinția și-a asumat de asemenea angajamentul de a asigura interoperabilitatea sistemelor de informații UE în domeniul managementului frontierelor, migrației și securității. Consiliul a salutat uh, recomandările grupului de experți de nivel înalt pentru realizarea interoperabilității. Începând cu această toamnă, președinția este dispusă să colaboreze cu Parlamentul și cu Comisia pentru a pregăti terenul pentru viitoarele propuneri legate de interoperabilitate. Scopul nostru de a elimina barierele tehnice um, în uh, calea accesării uh, datelor va fi pus în aplicare. De asemenea, este nevoie să colectăm mai multe date și uh, să le valorificăm mai bine. Aceste discuții nu trebuie să afecteze propunerile legislative actuale, cum sunt cele legate de ETIAS și SIS. În acest demers spre realizarea interoperabilității, asigurarea protecției drepturilor fundamentale și a protecției datelor vor fi priorități cheie ale președinției. Noua celor din Estonia, ne place foarte mult această interoperabilitate pentru că punem foarte mare preț pe acest aspect. De asemenea, credem că EULISA, care este agenția europeană care operează sistemele uh, informatice la scară largă ale Uniunii Europene ar trebui să fie consolidată și să aibă un mandat adecvat pentru a pune în aplicare aceste soluții de interoperabilitate. Și sperăm că vom avea o abordare generală în Consiliu până în decembrie 2017. Domnilor și domnilor, distinși membri ai Parlamentului European, aș vrea să vă mulțumesc pentru că m-ați primit astăzi în această comisie și pentru că mi-ați dat uh, posibilitatea de a prezenta prioritățile Estoniei pentru a face din Europa un loc mai sigur pentru cetățenii și vizitatorii noștri. Și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Cred că m-am lungit prea mult. Da, într-adevăr, v-ați lungit prea mult, spune președintele. Oricum, puțin prea lung, dar nu asta e problema. Problema este că vorbim despre o gamă atât de variată de subiecte care acoperă atât de multe dosare, încât ne-a mai rămas doar jumătate de oră la dispoziție pentru o discuție pe marginea unor subiecte extrem de complicate. O să vă spun cine a solicitat să intervină. Deocamdată am doar patru nume. Doamna Sipu, doamna Gomez, doamna Bjork și domnul Coelio. Și rog pe ceilalți colegi care doresc să intervină să îmi facă un semn. Okay. Um, so those who have just arrived, um, we... Pentru cei care abia au sosit, am spus uh, la începutul ședinței, uh, am vorbit despre uh, Consiliul Informal JAI, care a fost dominat de Libia, dar și de subiecte strategice menționate de domnul ministru. Uh, printre care interoperabilitate, ETIAS și așa mai departe. E clar că nu putem acoperi toate aceste subiecte astăzi, dar voiam să vorbesc despre subiectul prioritar Libia și planul de acțiune al uh, Comisiei și codul de conduită care au fost uh, analizate, așa ca să știți în mare despre ce am discutat. Sunt uh, Uh, și le-am spus ministrilor că avem mulți colegi care s-au ocupat de dosare privind uh, azilul. Uh, doamna Sipăl are cuvântul acum pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. E o provocare, să știți, pentru că sunt convinsă că toți avem foarte multe întrebări, dar aș vrea să încerc să mă concentrez pe două sau trei puncte. Am citit un comunicat de presă al ministrilor Jai care vorbește despre returnări voluntare din uh, Lib uh, Libia și Niger. Și vreau să vă întreb, în primul rând, puteți evalua după știința noastră, care sunt țările de origine ale oamenilor care stau în Libia, care s-au dus în Libia uh, ca să lucreze și acum sunt uh, prinși în uh, capcană. Dacă știm care sunt aceste țări de origine, ce trebuie să facem? Nu doar pentru a-i convinge pe oameni să se întoarcă în aceste țări, ci pentru a ne asigura că aceștia nu sunt uh, nu se întorc doar ca să găsească un alt motiv să să fugă din țară și să găsească încă o dată un adăpost în altă parte. Atunci când vorbim despre Libia, am auzit despre cooperare extinsă și sprijin pentru paza de coastă libiană, dar știm că paza de coastă libiană este o formațiune submilitară, deci nu, nu sunt doar funcționari publici și atunci ce îmi puteți spune despre asta? Este adevărat că unii dintre cei care lucrez, lucrează pentru paza de coastă libiană au legături de asemenea și cu uh, crima organizată și se folosesc de oamenii care sunt uh, prinși în uh, Libia pentru a-i uh, forța să muncească sau pentru a-i trimite în sclavie. Ce știți despre asta? Atunci când vorbim despre relocare sau strămutare din regiunile de conflict, cum vom ajunge la acest punct, având în vedere că multe state membre nu sunt în favoarea acestei abordări? Și încă două întrebări legate de securitate. Ați vorbit despre radicalizare și deradicalizare. Cred că ambele sunt importante, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și în afară. Ați vorbit, de asemenea, și despre un centru european care să se ocupe de asta. Dar aveți idee ce se întâmplă în statele membre naționale și în ce măsură un centru european ar putea sprijini și încuraja statele membre să facă mai mult în acest domeniu pentru a elimina cauzele terorismului. Președintele, mulțumesc, Brigit. Vă rog pe toți să vă limitați la două minute. Ana Gomez. Mulțumesc, domnule ministru. În ceea ce privește Libia, ambasadorul Martin Kobler, care era reprezentantul special al secretarului general în Libia până la sfârșitul lunii trecute, este un ambasador uh, german și a venit la Comisia FED în urmă cu trei săptămâni și a spus că Uniunea Europeană plătește pentru lagăre de detenție și le spunem lagăre de detenție pentru că acolo majoritatea uh, celor care sunt acolo sunt torturați. Știu că uh, vă bazați pe înaltul comisariat ONU pentru refugiați, dar aceștia nu au reprezentanți în Libia. Uh, avem foarte puțini oameni a instituțiilor internaționale. Ce fel de sisteme de monitorizare există pentru a ne asigura că, de fapt, nu plătim pentru lagăre de detenție în care să apară tortură și sclavie și așa mai departe? Eu am fost în aceste centre de detenție în Libia în 2011 și 2012 și cred că sunt mult mai rele acum. Ce fel de monitorizare avem pentru a ne asigura că asigurăm formarea pazei de coastă din Libia în așa fel încât ei să fie de partea noastră, pentru că au tras asupra navelor uh, italiene și apoi și-au cerut scuze pentru că au, au spus că au crezut că sunt migranți. Deci dacă era migranți, era în ordine să tragă asupra lor. Și cum poate Uniunea Europeană să continue această politică dacă nu avem mijloacele necesare pentru a controla? Și mai am o întrebare legată de directiva privind, ă, împotriva spălării banilor. Am fost ă, blocați cu președințiile anterioare și voiam să vă spun, domnule ministru, că ne punem speranțele în președinția dumneavoastră pentru a face progrese. Ana, mâine discutăm despre spălarea banilor. Da, Bjork. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc domnului ministru și pentru reuniunea pe care am avut-o pe marginea dosarului privind relocarea, unde sunt raportor, unde am avut ocazia să vorbim despre activitatea noastră pe care o desfășurăm în paralel. Și vă mulțumesc pentru asta. Și vreau să mă alătur întrebării doamnei Sipăl. În uh, comunicatul de presă din 6 iulie, Ați spus că se va accelera relocarea din regiunile de conflict și vreau să știu despre ce vorbim aici. Este un program național, este un program UE, este legat de acordul UE-Turcia și despre ce cifre vorbim. Cred că ar fi informație foarte bună. Apoi, în ceea ce privește Consiliul JAI, am câteva întrebări. Am câțiva eurodeputați din mai multe grupuri politice am transmis o scrisoare în care ne-am menționat îngrijorarea și o să vă spun că una dintre ele este legată de codul de conduită al activităților ONG-urilor pentru căutare și salvare. Din punctul meu de vedere, nu facem progrese dacă dăm vina pe cei care salvează vieți. Uh, noi dăm greș, nu avem o activitate de căutare și salvare uh, la nivel european, deși Parlamentul European a solicitat acest lucru de nenumărate ori și dacă limităm și activitatea ONG-urilor, vor fi pierdute și mai multe vieți și noi vom fi trași la răspundere, așa cum ar și trebui de altfel. Colegii au vorbit și despre sprijinul uh, acordat așa zisei paze de coastă libiene pentru că fostul raportor special pentru Libia uh, vorbește despre faptul că paza de coastă este de fapt un grup de miliții organizate și am auzit că au niște activități extrem de uh, periculoase. Și nu în ultimul rând vreau să spun câte ceva despre responsabilitatea noastră de viitor. Cred că piatra de temelie pentru viitoarea politică de azil și migrație nu este legată de frontiere și returnări, ci de solidaritate și de partajare. Și trebuie să înțelegem acest lucru și Consiliul trebuie să înțeleagă acest lucru. Contăm pe dumneavoastră, președinția estonă, să ajutați să întoarcem din drum această navă. Mulțumesc, domnul Coelio. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Este o plăcere să vă întâlnesc din nou. Vă mulțumesc pentru declarația pe care ați făcut-o și despre prezentarea cuprinzătoare legată de prioritățile președinției estone. Vreau să mă concentrez pe două puncte. Noua agenție de azil și reforma sistemului de informații Schengen. În ceea ce privește agenția, aștept cu interes uh, angajamentul de plin al președinției dumneavoastră pentru a finaliza în cele din urmă acest dosar. După cum știți, încă au mai rămas lucruri care n-au fost uh, uh, rezolvate, dar n-ar trebui să uh, întârziem aprobarea sa. Avem nevoie de oameni pe teren și avem nevoie de ei cât mai repede. În ceea ce privește SIS, aștept cooperarea cu președinția dumneavoastră. Cred că este o prioritate și pentru dumneavoastră și uh, Așa cum voi avea ocazia să explic mai târziu în uh, cadrul acestei comisii, cred că Parlamentul ar trebui să vină cu rezultate cât mai rapid. SIS poate să asigure siguranța cetățenilor noștri acum și ar trebui să uh, încercăm să ajungem la un acord politic rezonabil, dar și rapid. Și contez pe dumneavoastră pentru asta. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, Carlos Felișlein. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în primul rând aș dori să vă felicit pentru președinția dumneavoastră. În ceea ce privește condițiile proaste, este aproape suprarealist în ceea ce privește subiectele în care Consiliul și-a neglijat uh, responsabilitățile bazate pe regulamentul Dublin. Avem nevoie de solidaritate, dar nu s-a discutat despre asta și nu s-a discutat nici propunerea Comisiei. Există multe aspecte legate de reforma Dublin care ar trebui să fie discutate și vreau să aflu care este părerea dumneavoastră în acest sens. Cred că este o rușine că externalizarea este una din soluțiile găsite În ceea ce privește planul de acțiune, acesta s-a concentrat uh, foarte mult în ceea ce privește externalizarea. Atunci când am vorbit de paza de coastă libiană, de relocare și așa mai departe. Deci multe subiecte s-au bazat pe externaliza externalizare. Joi am fost în Catania pentru a vizita nava SOS Mediterana și persoanele care au văzut ce se întâmplă acolo, violența, tortura care se întâmplă în, în Libia, uh, vă dați seama că oamenii așteaptă o soluție a acestei probleme și cred că este important să facem ceva pentru că Uh, vedem orori cotidiene în, uh, pe acest front. Și cred că este extrem de important nu să căutăm țapi ispășitor, ci să găsim o soluție europeană, o reacție europeană față de problemele existente. Să avem căi juridice legale care să le permită acestor oameni să uh, emigreze în mod uh, legal. Uh,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 Uh, o să vă rog să interveniți un pic mai târziu. Doamna Lauristin, credeam că pot să-mi adresez întrebările în estonă astăzi, așa încât uh, ceea ce aș dori să întreb este că am vorbit despre faptul că Estonia ar dori să dezvolte foarte multe capacități legate de prelucrarea de date și care vrea să folosească toate aceste informații pentru a rezolva cazurile grave. Care credeți că este posibilitatea de a accelera uh, procesul de înregistrare și control al, uh, al refugiaților? Pentru că cred că foarte mulți oameni sunt blocați în tabere de primire din cauza faptului că acest proces este mult prea lent. A doua întrebare. Ați spus că protecția datelor este o prioritate, dar aș vrea să știu dacă Uh, avem un an sau mai puțin de un an la dispoziție să punem în aplicare uh, regulamentul privind protecția copilului, dar în același timp uh, ar trebui să implementăm un alt regulament care de-abia este discutat în acest moment, tot de anul viitor din mai. Și atunci cum credeți că va putea Consiliul să descurce într-un răstimp atât de scurt? Mulțumesc, domnul Lenar, și apoi o să mă întorc la domnul Redu. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru, că sunteți prezent aici. Cred că avem foarte multe de făcut în uh, domeniul JAI în lunile care urmează și aștept uh, cu mare interes cooperarea dumneavoastră. Vreau să vă adresez două întrebări. În primul rând, uh, în ceea ce privește interoperabilitatea. Cred că aceasta este uh, un aspect care ar trebui să devină cea mai mare preocupare și prioritatea noastră în lunile care urmează. Știu că există și îngrijorări legate de uh, uh, discrepanța dintre nivelul de protecție a datelor și accelerarea acestui proces de interoperabilitate. Și m-ar interesa să știu care este părerea dumneavoastră și de ce intenționați să faceți în următoarele șase luni pe această temă. Apoi, în legătură cu migrația și azilul, cred că uh, în acest cadru, un aspect cheie care încă lipsește este eficiența politicii noastre de returnare. Am uh, lucrat la Eurodac, am lucrat la sistemul SIS, uh, există și alte idei concrete la care veți lucra în următoarele șase luni pentru a ne asigura că politica noastră de returnare va fi o parte mai eficientă a pachetului de azil. Mulțumesc! Uh, vreau să știu dacă suntem pregătiți pentru domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, una din cele mai mari provocări pentru Uniunea Europeană este criza migratorie. Vorbim despre ea de foarte multă vreme. Grecia, Bulgaria, Italia, toate țările sunt țări de frontieră și au uh, se confruntă cu presiuni migratorii uh, grave datorită poziției lor geografice. Am discutat multă vreme despre nevoia de a modifica legislația de azil europeană, în special sistemul de recepție. Situația din Italia de acum confirmă faptul că avem nevoie de măsuri rapide și pe termen lung în ceea ce privește primirea solicitanților de azil la frontiera UE. Și aș dori să fac apel la dumneavoastră să faceți tot posibilul pentru a asigura o adoptare rapidă a unei abordări generale pentru modificarea regulamentului Dublin. Dublin, pentru că doar așa țările vor fi uh, convinse că există solidaritate. Modificările la legislația europeană trebuie să meargă mână în mână cu îmbunătățirea proces, uh, proceselor de returnare. Pentru că există oameni care nu au niciun fel de temei juridic pentru a rămâne în Europa și ar trebui returnați în țara de origine sau în țările de tranzit. Sper, deci, că termenele limită între uh, uh, refuzul azilului și returnare să scadă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Voit. <coughs> Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, ați spus pe bună dreptate că avem sarcina de a proteja pe cetățenii noștri. Dar, eh, cel puțin de la ultimul weekend încoace, știm că nu peste tot e posibil, pentru că în Germania, summitul G20 a arătat că 20.000 de polițiști au fost eh, abia în stare să protejeze participanții la summit, dar nu au putut proteja orașul oricum. Și asta înseamnă că în acest context uh, frontierele trebuie protejate și mai bine. Deci credeți că uh, în contextul G20 uh, ar trebui reintroduse controlele la frontalele interne, interne. Credeți că este oportună realizarea unei baze de date cu extremiști de stânga pentru ca să nu mai ajungem la astfel de cazuri de violență? Mulțumesc! Thank you, colleagues, for... Mulțumesc, dragi colegi, pentru toate întrebările pertinente și o să-l rog pe domnul ministru să răspundă la ele. Sorry, is did uh, Îmi cer scuze, mai doresc și alți colegi să intervină, nu mai avem pe nimeni. Nu știu cum, dar uh, mi-ați făcut semn că m-ați trecut pe listă, dar acum uh, se pare că nu. Împărțiți lista cumva? Mulțumesc foarte mult! Sunt foarte subtilă în ceea ce privește limbajul trupului. In your body now. Right, go ahead. <laughs> okay fast! Bun, foarte rapid, domnule președinte. Dezbaterea din ultimele două săptămâni se referă la influxul enorm de refugiați și migranți în Italia și reacția pe care am văzut-o reacția comună din partea Franței, Germaniei, uh, Italiei și a Comisiei Europene este o reacție care uh, vânează ONG-urile și navele care salvează pe refugianți din uh, apele libiene. Ar, ați putea să ne spuneți s-a vorbit despre codul de conduită al ONG-urilor, dar ce ar trebui să uh, Uh, conțin acest uh, cod de conduită și cum ar influența el vasele comerciale care sunt în regiune. Vă gândiți la porturi sigure Uh, în afara Italiei uh, în viitorul apropiat, pentru că se vorbește despre Tunisia, dar înțeleg din uh, documentele pe care le-am primit pentru dezbaterea privind readmiterea, care nu va mai avea loc astăzi, că nu există niciun fel de progres în discuțiile cu Tunisia și atunci care este poziția președinției uh, Consiliului European în acest uh, domeniu? Vorbim despre iulie, în septembrie vom fi finalizat cei doi ani de când avem aceste proiecte pilot de relocare a 160.000 de oameni, ceea ce nu se ridică nici pe departe la uh, nivelul promisiunilor pe care le-am făcut și vreau să știu care sunt uh, ideile dumneavoastră despre ce se va întâmpla după septembrie. Apoi, interoperabilitatea. Uh, noi, ca grup, încercăm să avem o poziție comună, dar vreau să înțeleg dacă vă gândiți aici și la un schimb automat și obligatoriu de date sau dacă există în continuare posibilitatea ca statele membre să spună că nu vor un sistem automat de date, de schimb de date cu toată lumea din Uniunea Europeană. Președintele, da, mulțumesc. Îmi cer scuze că te-am sărit. O să închid aici lista pentru a îi da șansa Uh, domnului ministru să vorbească și uh, îi rog pe colegii care se pregăteau să vorbească la subiectul următor să mai aibă puțină răbdare. Uh, avem o delegație de la Ministerul de Interne din Bulgaria alături de noi astăzi, împreună cu domnul Radev și vreau să le urez bun venit la această reuniune bulgarii lucrează din greu pentru a se pregăti pentru viitoarea lor președinție. Domnule ministru, acum puteți într-adevăr să răspundeți la întrebări. Lugubetut Parlamentul Icmet. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, deputați, vreau să vă mulțumesc tuturor acelor pe care am întâlnit deja pentru activitatea dumneavoastră în calitate de raportor și raportori fictivi pe mai multe proiecte legislative. Așa am reușit și eu să înțeleg mai bine cum funcționează Uniunea Europeană, care sunt prioritățile și care este aproximativ viteza cu care ne mișcăm. Cred că întrebările formulate de noastră pot fi clasificate în trei categorii principale și voi încerca să rezum de aceea a, răspunsurile mele în, în trei calupuri. Vreau să vă descriu misiunea președinției noastre. Înainte de toate, întrebarea doamnei Sipul și a multor altora, nu voi Uh, enunța acum toate numele, dar, mă rog, uh, colegii care au vorbit despre planul de acțiune pentru Italia, reforma și reforma dublă. Um, acum 10 uh, zile um, Italia a solicitat președinției Instone includerea acestui punct pe urnea noastră de zi. Asta a fost cu câteva zile înainte de Consiliul Ministrilor competenți. Um, și tot cu mai multe zile în urmă am avut uh, consultări și la uh, Paris pe această temă, deci uh, eram informați în legătură cu discuțiile pe această temă. Știam că această chestiune a Italiei, a întrebarea planului de acțiune vor ajunge pe masa discuției. Tocmai de aceea ne-am și aplicat în primele zile ale președinției noastre asupra planului de acțiune pentru Italia. Aș vrea să mai amintesc că Deocamdată nu am avut posibilitatea să adoptăm niciun fel de decizii formale, pentru că Consiliul JAF de până acum a fost unul informal. Însă am căzut de acord în mai multe privințe și um, am purtat o discuție cu privire la rolul ONG-urilor pot să vă confirm în acest uh, moment că subiectul a fost uh, unul discutat uh, foarte foarte intens. Sigur, este vorba de o situație specifică pentru Italia, dar ne interesează și contribuțiile celelalte state membre. Tocmai de aceea am decis să organizăm mai multe reuniuni de lucru în uh, grupuri de lucru dedicate discutării acestui plan de acțiune. Cum am înțeles noi problema? E nevoie de coordonare a cooperării noastre cu ONG-urile. Nu vrem să le limităm activitatea, ci vrem să coordonăm cooperarea cu ONG-urile. De pildă, dacă am avea un uh, incendiu de pădure, uh, coordonarea pompierilor profesioniști cu forțele de pompieri voluntari, cu alte ONG-uri, ar fi esențială, pentru că altinter uh, nu ar exista sinergii din intervenția mai multor tipuri de forțe și organizații. Analog, Trebuie să existe o cooperare și o coordonare uh, mai bună și cu ONG-urile care salvează uh, oamenii în largul mării. Vrem să ne asigurăm de faptul că uh, toate organizațiile implicate în aceste eforturi au mijloacele și capacitățile necesare de a face acest lucru. În ce privește Libia, dacă vorbim despre paza de coastă libiană și, com- și competențele sale politice, aici avem uh, într-adevăr unele îndoieli, dar avem nevoie de o, o punte de contact spre Libia, că, că ne place sau nu. Tocmai de aceea trebuie să ne gândim nu doar la Marea Mediterană ca o frontieră la sudul Uniunii Europene, ci trebuie să ne gândim și la, la coasta libiană, care de fapt este um, poarta de uh, ieșire a multor uh, migranți uh, care uh, vin de departe de tot, unii chiar din Bangladesh, traversează deșertul libian și apoi se lansează pe călătoria lor finală către Europa. Tocmai de aceea, uh, acum uh, avem șansa de a uh, pune capăt acestui proces. Numai că asta implică un contact nemijlocit cu Libia. Știți că în acest scop s-a constituit un fond fiduciar pentru Africa, prin care va exista o finanțare uh, mai importantă pentru a avea o cooperare mai bună. Avem nevoie de cooperare la fața locului cu mulți actori și avem nevoie de programe de instruire care costă zeci de milioane. Ajung astfel la subiectul solidarității și revin la Italia. Cred că, cred că trebuie să disjungem aici dezbaterea. Italia a apărut în a, în a doua parte a zilei. Până atunci am vorbit despre solidaritate, am vorbit despre reformele necesare și despre responsabilitățile pe care trebuie să le asumăm. E bine, toate aceste elemente trebuie discutate și văzute împreună. Poate că pe termen lung vom, va trebui să uh, separăm temele, dar uh, situația și urgența situației din Italia ne arată că deocamdată trebuie să privim și uh, să tratăm aceste chestiune, chestiuni împreună. Soluția ar fi cel mai probabil într-o reformare a regulamentului de la Dublin. Știm că discuțiile privind reformarea sistemului de azil european au apărut la sfârșitul discuțiilor. Uh, și acum uh, trecem la faza trialogurilor. Solidaritatea este foarte importantă și Uniunea Europeană are multe state membre cu diferite abordări și viziune în ce privește solidaritatea. Trebuie să recunoaștem că statele membre sunt suverane până la urmă. Și trebuie să ne reamintim faptul că o politică de returnare eficientă vis-a-vis -vis de oamenii care nu au termei juridic pentru a, se, a rămâne în Uniunea Europeană, plus o protecție mai bună a frontierelor externe, ne vor ajuta să progresăm. Așadar, statele membre care nu văd uh, solidaritatea așa cum o ved uh, majoritatea statelor membre, um, s-ar putea să ni se alăture. Uh, sigur, și Comisia are un set de instrumente pe care le poate aplica vis-a-vis -vis de aceste state care văd solidaritatea diferită eu uh, văd soluția într-o abordare cuprinzătoare a Uniunii Europene care se bazează pe această solidaritate. Eu sper că în următoarele luni vom înțelege ce înseamnă solidaritatea la nivel european. Reforma regulamentului de la Dublin este inevitabilă. În lumea actuală, globalizată, criza pe care am văzut-o uh, și o vedem azi în Italia ar putea fi replicată și s-ar putea întâmpla oriunde și mai la nord. O altă chestiune foarte importantă pentru Estonia o constituie interoperabilitatea. Vreau să vă asigur că în secolul 21 interoperabilitatea este singura cale de a lupta împotriva crimei organizate. Trebuie să fim rapizi și trebuie să fim eficienți. Deci, organele de aplicare a legii trebuie să funcționeze rapid, fără complicații <clears throat> și să fie eficace. Acest lucru însă se poate face doar dacă există o, un mecanism de schimb de date uh, în care interoperabilitatea asigură comunicarea de plină. Dacă aveți rezerve în ce privește protecția datelor, pot să vă confirm din uh, experiența estoniană că dacă ai o bază de date funcțională și dacă poți să ții sub control anumite elemente, poți să identifici orice abuz al acestor baze de date, uh, există soluții viabile. Există, pot fi instituite diferite nivele de acces pentru diferite uh, instituții de aplicare a legii, pentru accesul la, la diferite niveluri. Acest lucru însă uh, facilitează interoperabilitatea și ne asigură că vom folosi fiecare la nivelul său aceleași baze de date și nu vom opera în temeiul accesului la baze de date diferite, ceea ce ar face mult mai dificilă urmărirea uh, și investigațiile. În ce privește alte dosare, cum ar fi EASO, și aici, uh, într-adevăr, vrem să progresăm cât se poate de repede, odată ce Parlamentul se va reuni după vacanța de vară. În ce privește sistemul de informații Schengen, SIS, înțeleg că suntem mai aproape de un uh, consens uh, decât oricând și că uh, vom ajunge la o soluție finală în toamnă. Iar în ce privește uh, înregistrarea de intrări și ieșiri la frontierele externe, și aici știu că suntem într-o fază avansată. Deci, uh, trialogul pe EES va intra și el uh, va fi inițiat în toamnă. Susțin aceste demersuri. Toate sistemele propuse și negocierile noastre se bazează pe experiența acumulată în cadrul cooperării polițienești. Există o cooperare foarte bine stabilită în ce privește lupta împotriva uh, radicalizării, inclusiv pe site-uri dedicate acestei teme. În Silicon Valley m-am întâlnit uh, cu unele dintre cele mai importante companii de social media, care ne-au asigurat că vor coopera cu noi și că vor uh, facilita accesul la aceste uh, pagini. Chiar am constatat că există o competiție între uh, furnizorii de servicii internet de a um, interzice sau suspenda activitatea unor site-uri care instigă la radicalizare. Deci vorbim despre măsuri de antiradicalizare uh, generale pentru care suntem în curs de elaborare a unor politici uh, sectoriale concrete. A mai fost o întrebare în legătură cu um, relocarea din țări terțe. Noi, ca președinție a Consiliului Uniunii Europene, avem sarcina ca de a solicita statelor membre să faciliteze relocarea. Estonia se află în topul relocărilor undeva la mijloc, la mijlocul listei, Dar pentru noi, ca uh, președinție, este foarte important ca uh, interviurile cu persoanele vizate să poată fi portate chiar în așa numitele hotspot-uri, puncte fierbinți, de pildă în Italia. Îmi cer scuze dacă poate n-am răspuns la toate întrebările, au fost într-adevăr foarte multe și foarte diverse întrebări, dar sper că discuțiile noastre vor continua. Uh, recunosc că rolul Parlamentului este foarte important în acest dialog și eh, sper că mă vom mai avea contacte eh, cu mulți dintre dumneavoastră în lunile ce urmează. Vrem să știm care sunt eh, așteptările dumneavoastră, viziunile legătură cu crizele pe care suntem pe care să le gestionăm și care sunt soluțiile pe care le propuneți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, spune domnul președinte. Multe din chestiunile legate de Libia sunt într-adevăr foarte importante, deci uh, cu siguranță puteți să vă bazați uh, pe faptul că ne vom revedea foarte curând. Uh, de fapt, pe 24 iulie la Tunis vom discuta din nou problema Libiei. Evident, suntem flexibili în ce privește dosarele. Uh, situația este foarte uh, volatilă și în, continuă evoluție și ea. Oricum, asta a fost doar o primă întâlnire, dar care, zicem noi, a fost de folos. Uh, mâine vom afla mai multe din partea colegului noastră pe justiție deocamdată vă mulțumim foarte mult, uh, domnule ministru, pentru prezență și mulțumesc colegilor pentru disciplină. Suntem uh, puțin în întârziere, de aceea uh, trecem fără întârziere mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi, bugetul general al Uniunii Europene pentru 2018. Îmi cer scuze din partea colegilor pentru întârzierea cu care începem acest dosar Uh, rog raportorul să-și prezinte proiectul de raport. Make it. Mulțumesc, sper să reușim să terminăm până la patru și jumătate când va trebui să mă duc în Comisia PANA. Stimați uh, colegi, uh, aveți propunerile mele. Angajamentele au fost reduse de, cu 17,9% față de 2017. Cred că putem uh, folosi instrumentul de flexibilitate pentru um, a putea um, crește în cel din urmă la diferite capitole uh, sumele alocate cu 870 de milioane. Uh, sigur că acest lucru nu acoperă necesitățile la nivelul Uniunii Europene. Din păcate, fondurile pentru securitatea Uniunii Europene eh, văd eh, o reducere a fondurilor, a alocărilor față de 2017. S-ar putea, eh, în consecință, ca mai mulți luptători străini din Siria și Irak să revină în Europa nedescoperiți. Uniunea Europeană și agențiile sale au nevoie de, a, de suficiente agenții pentru a face față acestor amenințări crescătoare. Cu instalarea unui sistem de verificare a ieșirilor și intrărilor uh, și cu finanțarea unui astfel de sistem, am putea să implementăm toate măsurile esențiale pentru securizarea frontierelor UE. Fondurile mi sunt uh, și ele epuizate. Comisia a arătat că rata solicitanților de azil scade dramatic. Sigur că acest lucru este valabil pentru ruta Balcanilor Occidental, dar pe ruta mediterana uh, există uh, foarte, foarte multe uh, solicitări, în special dinspre Libia. Tocmai de aceea este nevoie să se aloce resurse Uh, considerabile pentru a uh, gestiona un influx care ar putea crește foarte mult. În cele din urmă, am ajuns într-o situație în care a fost nevoie de mai multe luni pentru a aduce uh, lucrurile la un numitor comun. Nu trebuie să subestimăm să, nu trebuie să subestimăm nevoile bugetare în ce privește fondurile EMI. În ce privește bugetul agențiilor din domeniul JAI, Comisia a propus creșterea bugetelor și, și alocărilor pentru majoritatea agențiilor. Totuși, pentru un număr de agenții, solicitările acestora nu au fost uh, luate în vedere 100%. EULISA uh, a asigurat până acum partajarea eficientă a informației în Uniunea Europeană în lumina uh, noilor atribuțiile pe care le-a primit, uh, evident are nevoie de mai multe resurse umane. Europol și-a înmulțit atribuțiile în domeniul uh, unor specifice fenomene infracționale și de aceea rugăm Comisia să reconsidere propunerile bugetare pentru creșterea personalului echip, eh, și eu și echipa mea vă stăm la dispoziție pentru orice consultări. Mulțumesc! Um, Mulțumim pentru eh, munca foarte importantă la aceste capitole bugetate, bugetare. Trecem la eh, colegii raportori din umbră și la alți colegi în nume propriu. Barbara. Barbara, numere PP. Uh, thank you, Mr. Chairman. I would like to welcome... Mulțumesc. Salut și eu acest proiect de aviz uh, elaborat de raportor. Suntem uh, cu toții de acord că tăierile bugetare propuse de Comisia Europeană în ceea ce privește uh, ASF sunt regretabile și trebuie reconsiderate. Aș vrea să subliniez câteva aspecte pe care trebuie să le sublinieze avizul. Noi cred că ar trebui să subliniem că tăierile sunt, nu sunt justificate în ceea ce privește măsurile de integrare și politicile eficiente de returnare. Știm că este, mai, este necesară o mai mică finanțare din cauza um, întârzierilor în domeniu și în special din cauza revizuirii regulamentului Dublin. Totuși, trebuie să facem un apel la Comisie să își uh, îndeplinească promisiunile și să propună o scrisoare de rectificare de îndată ce va fi uh, adoptat regulamentul Dublin. Asta pentru a asigura disponibilitatea finanțării necesare. Apoi, uh, finanțarea ASF este esențială, nu doar pentru a îmbunătăți uh, partajarea informațiilor și pentru a combate criminalitatea cibernetică, dar și pentru a combate alte infracțiuni uh, transfrontaliere, inclusiv terorism și trafic de persoane. În fine, toate agențiile relevante din domeniu trebuie să primească o finanțare suficientă și sunt de acord cu raportorul general în această privință. Așadar, uh, sprijinul pentru Europol, Eurojust, um, EULISA și uh, ce pot trebuie să fie uh, exprimate în mod clar. Voi depune și eu câteva amendamente în ceea ce privește aceste aspecte și aștept cu nerăbdare să colaborăm pe marginea finalizării acestui aviz liber în august. Mulțumesc, Silvi Ghiom, din partea S&D. Și eu aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru lucrurile depus la, pe marginea acestui uh, dosar. Și noi suntem uh, dezamăgiți în ceea ce privește uh, aceste tăieri bugetare pentru 2018 în ceea ce privește drepturile cetățenești. Titlul 3 beneficiase de fonduri suplimentare în anii trecuți, în timpul crizei refugiaților. Totuși, această scădere pentru 2018 este semnificativă, mai ales că nu ține cont uh, de ce se va întâmpla în materie de migrație în lunile următoare și să nu mai vorbim despre ceea ce se întâmplă în Italia sau Libia în momentul de față. Și vreau să insist asupra acestui fapt și să spun că sumele alocate pentru diferitele agenții care lucrează în domeniul migrației și afacerilor uh, uh, interne și îndeoseb EASO, uh, mi se par insuficiente având în vedere noile sarcini pe care le vor avea aceste agenții. Și eu voi depune o serie de amendamente care Uh, vor reflecta prioritățile noastre bugetare în ceea ce privește azilul, primirea și integrarea. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult, Silvi. Aș dori acum să-i dau cuvântul domnului Gerard Dupre. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint și voi începe prin a spune că sunt în totalitate de acord cu orientările trasate de colegul nostru și prietenul nostru, Peter Iezec. Aș vrea și eu să insist asupra a două elemente. Primul uh, vine în urma unui vot care a avut loc în comisia noastră referitor la Eurodac la cererea colegei Sophie Invelt, ne-am dat acordul pentru crearea în cadrul Europol a unei unități euro, euro, operaționale care să supravegheze și să elimine cazurile de copii victime ale tratamentelor inumane. Aceste priorități votate în uh, cadrul Eurodac sunt importante și vreau să i le semnalez lui Peter. Pentru că noi vrem să creăm mijloacele necesare care să permită Eurodac să își îndeplinească această misiune pe care i-am încredințat-o noi cu ocazia votului. Aș dori să mă refer și la EULISA, pentru că există o necesitate reală în acest meniu. M-am uitat uh, pe niște statistici legate de activitatea EULISA. Această agenție gestionează un număr foarte mare de date care sunt foarte importante în ceea ce privește securitatea, respectarea drepturilor personale și așa mai departe. Și până acum, uh, în 2015, am avut uh, 2,5 milioane de euro alocate pentru experți externi și apoi s-a trecut la 6 milioane. Cred că nu este o politică sănătoasă. Noi vrem să consolidăm uh, misiunea EULISA, însă trebuie să stabilim niște criterii care trebuie să fie respectate atunci când vine vorba despre protecția datelor. Altfel, domnule președinte, susțin în totalitate orientările stabilite de colegul nostru Peter și voi depune și eu uh, câteva amendamente referitoare la aceste chestiuni pe care tocmai le-am evidențiat. Mulțumesc foarte mult, Gerard, pentru această analiză. Săptămâna trecută a avut loc uh, o întâlnire a Consiliului în care s-a discutat despre EULISA și despre finanțarea suplimentară pentru această agenție. Revenim acum la Peter pentru comentarii legate de ceea ce au spus colegii. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să le mulțumesc colegilor, raportori din umbră, pentru contribuțiile lor și aștept cu interes amendamentele la aviz, așa cum au spus Gerard și ceilalți colegi. Președintele, mulțumesc. Cred că avem niște probleme tehnice cu traducerea. Dacă auziți voci ciudate în uh, urechi, o să încercăm să rezolvăm problema. Uh, termenul de depunere a amendamentelor este 21 iulie. Da, pentru buget. Mulțumesc, dragi colegi. Îmi cer scuze față de cei care vor interveni pe următorul subiect. Vom începe cu puțină întârziere. Este subiectul uh, numărul 5 legat de Eurojust. Avem uh, o propunere de nou regulament uh, cu privire la Eurojust, care înlocuiește decizia Consiliului 2002-187 bar JAI, modificată substanțial de decizia 2009-426 JAI. Intenția era de a lisaboniza Eurojust în baza noului uh, temei juridic. Scopul fiind acela de a crește eficiența Eurojust uh, și de a îmbunătăți eficiența operațională a Eurojust, precum și de a oferi un nou rol Parlamentului European și Parlamentele Naționale. Suntem în întârziere, așa că nu mă mai lungesc nici eu prea mult și îmi cer scuze mm, lui Axel pentru această întârziere. Îi dau cuvântul lui Axel pentru prezentarea proiectului de raport. Mulțumesc, domnule președinte. Legat de punctele din raport și mai ales în legătură cu cadrul general de referință, trebuie spus că Eurojust ne-a ajutat să uh, creăm un sistem de, bazat pe încredere reciprocă între diferite sisteme judiciare de asemenea a contribuit la soluționarea rapidă a unor uh, cazuri foarte clare, uh, stabilind punți de competență între autoritățile judiciare ale statelor membre, a uh, participat la asistența juridică și asistența tehnică în domeniul urmăririi penale. Pe de altă parte, a explodat de-a dreptul fenomenul crimei organizate cu caracter uh, transfrontalier, pornografia infantilă, uh, infracțiunile cibernetice, uh, multe infracțiuni așadar care sunt comise de grupuri foarte agile, flexibile, mobile în mai multe state membre ale Uniunii Europene și nu numai. Deci iată care este fundalul pe care apare eh, nevoia de a îmbunătăți eh, cadrul de referință în care acționează Eurojust eh, pentru a facilita cooperarea dintre instituțiile judiciare și pentru a facilita și investigațiile și cercetările desfășurate în colaborare cu state terțe. Comisia a prezentat o propunere legislativă în acest sens care vizează Agenția Europeană pentru Cooperare în materie de justiție penală. Această propunere datează încă din 2013. În 2015, Consiliul a prezentat o orientare generală care a inclus uh, mai ales uh, dispoziții care vizează parchetul european. Voi reveni imediat asupra relației dintre Eurojust și parchetul european și asupra motivelor care au dus la trenarea dosarului până acum. Pentru că există motive foarte clare pentru care parchetul european n-a progresat așa cum s-a dorit. Eh, am, tocmai de aceea am așteptat eh, cu prezentarea acestei eh, propune, acestui raport până în momentul în care dosarul a progresat în într-o procedură ordinară. Uh, Consiliul nu poate acum să uh, adopte o poziție vis-a-vis de o parte a pachetului, ci trebuie să se refere la întregul uh, pachet. Acum, această situație este, tocmai acum a intervenit. Relația dintre Eurojust și parchetul european reprezintă elementul cardinal al noi propuneri acest lucru a fost uh, discutat uh, intens și de noi cu raportorii din umbră. În general, ca raportor, susțin punctul de vedere al Consiliului și tocmai de aceea uh, o mare parte a raportului se suprapune în principiu cu poziția Consiliului. Consiliul a propus uh, măsuri cuprinzătoare pentru crearea funcției de parchet european și tocmai de aceea uh, se uh, impunea și un, um, o ajustare a regulamentului european, pentru că în articolul 86 TFUE um, se prevede crearea parchetului european din, din Eurojust Eh, sigur că eh, în ce privește parchetul european nu există încă poziții uniforme în legătură cu, pe, pe această temă. 20 eh, de state membre au consimțit la această cooperare judiciară aprofundată în cadrul EPO. Evident că salut acest parchet european, dar Asta în condițiile păstrării proporționalității și garantării subsidiarității. Deci urmărirea penală trebuie să se desfășoare în continuare la nivelul statelor membre și organelor judiciare din statele membre. Acum, cooperarea aprofundată trebuie realizată printr-un Uh, prin crearea parchetului european cu un vot în unanimitate. Așa ar fi fost cel puțin frumos, dar pentru că nu a fost uh, posibilă uh, votarea în unanimitate a acestei noi funcții europene, trebuie foarte clar stabilite eh, relațiile între parchetul european, Eurojust și statele membre. Și asta nu doar în termeni generici, ci chiar și în termeni juridici foarte clar, pentru a nu se ajunge la duplicări de eforturi sau la suprapuneri în eh, aspecte procedurale. Parchetul european eh, s-a spus ar avea doar competențe limitate în ce privește uh, apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aici uh, ar uh, apărea un conflict de interese și un conflict de competențe cu alte instituții. Tocmai de aceea, delimitarea competențelor parchetului european ar fi foarte, foarte importante. Și în raportul meu spun în mai multe locuri Eurojust rămâne competent pe urmărirea infracțiunilor care daunează uh, interesele financiare ale Uniunii Europene peste tot și în toate acele cazuri în care parchetul european nu are competențe. Așa am reușit să formulez uh, o situație care nu este, uh, care trebuie analizată de la caz la caz. Astfel, statele membre care nu se alătură cooperării aprofundate și extinse prin intermediul unui parchet european, pot uh, colabora cu Eurojust pentru a urmări acele cazuri care sunt uh, legate de uh, daunele, de interesele financiare ale Uniunii Europene. De asemenea, s-a creat o nouă legătură între datele personale cu caracter operațional și datele personale culese în cadrul unor proceduri administrative. Eu propun ca doar datele personale cu caracter operațional să fie analizate, în timp ce colega Cornelia Ernst dorește în temeiul 55 uh, per 2001 ca și uh, ca și date, ca datele cu caracter administrativ uh, care pot identifica o anumită persoană să nu fie incluse. Propunerea specifică de protecție a datelor pe care o amintesc este valabilă și pentru Europol, Uh, într-un regulament pe care l-am adoptat în 2016, uh, ele, uh, aceste dispoziții au fost deja incluse și acum ele vor fi aplicate și parchetului european. Um, regulamentul 45 din 2001 deocamdată nu cuprinde datele personale culese în proceduri administrative dizungerea uh, activităților operative de cele administrative, um, această abordare am, am preluat-o de la Consiliu, pentru că dorim ca Eurojust să uh, faciliteze o activitate eficientă, uh, care să sprijine și activitatea executivă operativă a autorităților judiciare naționale. În proiectul meu n-am preluat propunerea Comisiei cu privire la prezența uh, unui a doi, raport, doi uh, membri ai Comisiei în uh, Comitetul Executiv. Am limitat participarea cu, la un reprezentant al Comisiei, așa cum am făcut-o și la Europol. încă uh, o observație în legătură cu Brexit, uh, Irlanda și Danemarca. Regatul Unit și Irlanda nu au uh, comunicat dacă doresc să se alăture acestui regulament și Danemarca nu dorește să se alăture. Nici nu are niciun fel de obligație. Dar neparticiparea acestor țări, pe lângă faptul că este regletabilă, Um, creează uh, un, un deficit operațional, pentru că, de fapt, în activitatea noastră avem nevoie de toate statele membre. Pentru că avem însă această situație, propun să se ajungă la o negociere cu aceste trei state membre, astfel încât Eurojust să aibă totuși o colaborare reglementată cu acestea. Mulțumesc foarte mult! I'm going to go straight to the shadows. Mulțumesc foarte mult! Aș dori acum să Mă adresez uh, raportorilor din umbră, Silvi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului domnului Fost, Fost pentru prezentarea foarte cuprinzătoare și detaliată a dosarului pe care l-a prelucrat. Mă bucur că în vacanța de vară vom avea suficient timp pentru a ne aplica asupra textului și că termenul de depunere a amendamentelor a fost amânat pentru începutul lunii septembrie. Este foarte important, pentru că, după cum știți, practic mai suntem aici la Bruxelles săptămâna aceasta și n-aș fi, n-aș fi considerat corect după o așteptare atât de lungă să avem un termen de depunere a amendamentelor atât de restrictiv. Deci vă mulțumesc pentru această amânare. Domnul Fos a arătat că propunerea Comisiei uh, datează de acum patru ani. Și, evident, în ultimii patru ani s-au întâmplat foarte multe lucruri. Între timp uh, am obținut aproape 100% uh, funcționarea parchetului european. De fapt, convenisem încă de la început că odată ce vom ști cum va funcționa parlamentul, eh, cum va funcționa parchetul european, îmi cer scuze, atunci va trebui să trecem și la așa numita lisabonizare a regulamentului Eurojust pentru a nu se ajunge la duplicări de eforturi și de mersuri eh, procedurale. Deci trebuie să fim foarte atenți să ne asigurăm că vor exista competențe foarte clare și bine delimitate pentru cele două instituții. Aș vrea să ating uh, un element care cred eu este foarte important de avut în vedere. între 2013 și momentul actual, în 2015 a, avut, uh, a fost publicat un raport de evaluare a activității Eurojust. Evident că evaluarea s-a făcut uh, după alte criterii decât s-ar face acum, dar cred că ar merita să ne uităm dacă raportul de evaluare Eurojust, care a fost publicat la 2 ani după propunerea inițială a Comisiei, nu cumva a lăsat pe din afară eventuale detalii despre care domnul Fost spunea că ar fi foarte importante. Iar în cele din urmă, în legătură cu protecția datelor, aici recunosc că mai, mai trebuie să studiez dosarul. La prima lectură diferențierile cu privire la diferite niveluri de protecție a datelor nu mi-au fost foarte clare, dar cu siguranță vom mai avea posibilitatea de a le discuta. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum din partea ALDE, Natalie Grisbeck. Merci, uh, merci Claude. Mulțumesc, Claude. Aș dori și eu să salut uh, redemararea acestui dosar, care din 2013 era în suspans, pentru că așteptam uh, finalizarea parchetului european. Acum uh, acest lucru s-a făcut, aproape a fost uh, pus pe picioare, iar acum putem să lucrăm la această reformă care este foarte importantă pentru că ne va permite să sporim eficacitatea operațională a Eurojust și acesta este și scopul textului. Acest lucru este cu atât mai important într-o lume în care anchetele sunt uh, transfrontaliere sau internaționale. Aș vrea să salut și activitatea lui uh, Axel Foss, care recent uh, și-a publicat o lucrare și uh, vom uh, profita de vacanțe pentru a aduce niște modificări legislative la acest raport. Aș dori să fac uh, acum câteva observații legate de ce vom face în septembrie. Referitor la raportul propriu-zis, Acesta aduce clarificări foarte importante, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, dragi colegi. Este vorba despre definirea clară a competențelor parchetului și ale diferitelor uh, entități pentru a garanta securitatea juridică în sistemul uh, acesta. Aș vrea apoi să salut și clarificarea competențelor parchetului de fapt, ale Eurojust pe de o parte și ale parchetului pe de altă parte. Pentru că nu e foarte simplu. Vorbeați și despre delimitarea competențelor și despre evitarea dublurilor, lucru care este menționat și în text. Și acum aș dori să fac uh, și alte observații care vor face obiectul unor amendamente. Nu am să intru în detalii, însă, așa cum era de așteptat, grupul meu se va concentra pe o dezvoltare a unei agenții cât mai europene, dacă pot să spun așa, din punctul de vedere al funcționării. Apoi, aș dori să mă refer și la problema datelor personale, care va fi analizată cu atenție de grupul ALDE. Apoi Axel vorbea despre colaborarea cu statele membre care sunt membre ale parchetului și cele care nu sunt membre ale parchetului. Cum putem asigura uh, o cooperare cât mai eficientă și o protecție cât mai mare a datelor, având în vedere aceste disparități pe care le-ați subliniat în concluzii. Iată care sunt uh, marile linii la care vom lucra noi în cadrul grupului pe parcursul verii. Altfel, vă mulțumim foarte mult pentru acest raport foarte dens și foarte clar. Mulțumesc foarte mult, uh, Natalie. Acum din partea ECR. Chcę podziękować sprawozdawcy za... Vreau să mulțumesc raportorului pentru raportul său într-adevăr foarte bun, cu concluzii foarte pertinente. Cred că fără Uniunea Europeană nu am fi avut un parchet european și fără un vot în unanimitate nu am fi avut un parchet european uh, uh, funcțional. Uh, susțin competențele complete pentru Eurojust, adică să susțin parchetul european în, în domeniul securității cibernetice, pornografie infantile și în alte privințe. Din păcate, eh, există încă state membre care încă nu s-au alăturat eh, parchetului european și de aceea Eurojust trebuie să păstreze competențe în aceste domenii pentru a putea coopera cu aceste state membre. Deci Eurojust trebuie să păstreze și să aibă în continuare competențe cuprinzătoare. Da? Și trebuie ca acest eh, lucru să fie susținut și fundamentat prin tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Deci, uh, cred că putem uh, în mare parte să susținem uh, propunerea și raportul raportorului. În ce privește structura internă instituțională a Eurojust, susțin um, abordarea raportului, abordarea raportorului pentru că fără o astfel de restructurare internă nu poate exista o cooperare bună care să nu trească spiritul de încredere reciprocă. În ce privește statele membre care au mers pe linia de opt-out, adică Regatul Unit, Irlanda și Danemarca, Danemarca, aici trebuie să existe o cooperare sporită prin uh, tratate bilaterale în beneficiul tuturor cetățenilor Uniunii Europene. Mulțumesc! And, um... Mulțumesc foarte mult, Ian Albrecht. Mulțumesc. Eu vorbesc în numele raportorului din umbră cu care am uh, colaborat pe marginea acestui raport. Aș vrea să îi mulțumesc uh, raportorului pentru că Eurojust este un actor important în îmbunătățirea cooperării judiciare și încrederii reciproce între statele membre. Suntem de asemenea de acord cu ideea că revizuirea Eurojust trebuie să fie bine aliniată cu viitorul uh, sau cu viitoarea procuratură europeană pentru a asigura consecvența și pentru a evita întârzierile în crearea acestei noi organizații. Credem că este foarte important să aliniem competențele între EPPO și Eurojust. Și cred că este important să definim uh, în mod clar uh, mecanismele de coordonare astfel încât să evităm uh, conflictele între cele două organizații. De exemplu, trebuie să se asigure o colaborare eficientă între aceste două organizații. Eurojust și EPPO vor trebui să lucreze mână în mână pe viitor dacă vrem uh, să combată infracționalitatea transfrontalieră în mod optim. Acum, uh, ca și la alte agenții, există un cadru separat pentru regulile privind protecția datelor. Și uh, probabil că pe parcursul procesului vom putea să adaptăm uh, cadrul european privind protecția datelor. În opinia noastră, ar trebui să existe un nivel unificat de protecție în toate aceste agenții, așa cum se întâmplă deja în instituțiile și organismele Uniunii Europene. Ar fi bine să avem aceste două evoluții împreună în acest regulament, lucru pe care nu l-am reușit uh, atunci când uh, am adoptat regulamentul Europol și Frontex. Dar oricum vom face tot posibilul să propunem amendamente cât mai eficiente și să finalizăm acest dosar cât mai rapid. Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri cuprinzătoare și acum mă întorc la raportor, domnul Vos. no, I don't. I, I go to the commission. Ba nu, acum uh, mă adresez comisiei. Vă rog. După care revin la domnul Vos pentru intervenția finală. Vă rog, reprezentantul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte și noi am vrea să îi mulțumim raportorului pentru activitatea sa. Știm că a muncit uh, foarte mult pentru a pregăti acest raport și cred că putem spune că în mare măsură suntem de acord cu propunerile sale. Acum nu am timp la dispoziție pentru a vorbi despre toate amendamentele depuse, pentru că este un raport foarte lung. Însă există două chestiuni de natură mai, polit, mai degrabă politică și o chestiune de principiu pe care vrem să o semnalăm Comisiei Libe. În primul rând, când am elaborat propunerea noastră, în special în ceea ce privește structura agenției, ne-am bazat pe abordarea comună a agențiilor descentralizate, care a fost agreată între Consiliu, Parlament și Comisie în iunie 2012. Această abordare comună își propune să asigure consecvență atunci când sunt luate decizii la nivelul diferitelor agenții europene. Un element important al acestei uh, abordări este posibilitatea ca Comisia să participe la cel mai înalt nivel al luării deciziilor. Și mă refer aici la Colegiul uh, Eurojust, care este organismul de management uh, cel mai înalt iar comisia are posibilitatea să participe la luarea deciziilor. Domnul Fost spunea că acest lucru poate fi compensat de faptul că comisia este reprezentată în comitetul executiv, dar în opinia mea, nu este același lucru. Comitetul executiv pregătește deciziile care vor fi abordate de, care vor fi adoptate de colegiu, dar dacă comisia nu este reprezentată în colegiu, nu vom avea aceeași putere pe care o avem în alte agenții. La fel și în Europol există reprezentare a comisiei. Iată, acest lucru este important din punct de vedere instituțional pentru comisie și cu siguranță va fi o chestiune importantă și când vom participa la trialoguri. Aș mai dori să, refer, să mă refer și la aspecte care țin de protecția datelor. Și în această privință suntem cumva pe aceeași linie cu domnul Albrecht, în sensul că vrem să avem o abordare comună pentru diferitele agenții atunci când vorbim despre revizuirea regulilor privind protecția datelor. Uh, Bineînțeles că există foarte multe date care sunt procesate la nivelul uh, Eurojust, iar acestea trebuie să se supună aceluiași uh, uh, regim ca și celelalte agenții, și anume regulamentul 45-2001. Recunoaștem că pot fi necesare dispoziții care să completeze aceste reguli generale și sunt dispoziții pe care le-am inclus deja în propunerile noastre. Toate acestea, bineînțeles, uh, Uh, vor fi coroborate și cu negocierile referitoare la um, regulamentul care va succeda regulamentului 45-2001. Au fost realizate progrese și așteptăm cu interes să colaborăm cu domnul Fos și ceilalți colegi în uh, cadrul trialogurilor. Acum aș dori să îi dau cuvântul lui Axel pentru concluziile finale. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor raportori pentru contribuție. Eh, mulțumesc și Comisiei pentru intervenție. Nu vreau să eh, mai spun eh, prea multe acum, ci doar reamintesc că, într-adevăr, cred că a fost o idee bună să amânăm amenamentele până în septembrie și mulțumită eficienței secretariatului, care îi mulțumesc de asemenea, pierdem practic doar 10 zile de lucru cu această amânare. Deci mulțumesc secretariatul pentru propunerea pe care ne-a făcut-o. Iar în ce privește protecția datelor, cred că particularitățile Europol și Eurojust trebuie eh, totuși eh, avute în vedere. Pentru că există seturi de date eh, care au, eh, să zicem, două, două părți eh, foarte distinse, operaționale și administrative. Ehm, deci trebuie să ne gândim cum, cum facem lucrurile, pentru că dacă ne gândim pornit de la raportul Ernst, merită să includem acum și datele operaționale. Pentru că, până la urmă, Eurojust uh, trăiește din încrederea reciprocă a statelor membre, a instituțiilor judiciare, a procurorilor din statele membre. Uh, deci merită să ne mai aplicăm atenția asupra acestor uh, chestiuni, dar în același timp nu cred că trebuie să aruncăm totul într-o singură oală. Deci tratamentul uh, diferitelor tipuri de date trebuie să fie uh, dependent uh, și în funcție de condițiile în care sunt exploatate și folosite aceste date. În ce privește intervenția Comisiei, am înțelegere pentru faptul că Comisia dorește să aplice tratament egal tuturor situațiilor, numai că activitatea din domeniul urmăririi penale nu este, uh, nu este analogă cu cea a agențiilor care se ocupă de alte sectoare. Deci uh, există totuși o oarecare particularitate aici. Mă bucur și aștept să primesc uh, amendamentele, să avem o nouă dezbatere în septembrie și um, evident că m-aș bucura să am prime indicații privind uh, posibilitățile atingerii unui, unei situații de compromis uh, cât se poate de uh, curând. Pentru că nu trebuie să uităm că pe lângă acordul în plan intern mai avem nevoie și de un acord în trialoguri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Axel, și raportorilor din umbră pentru munca lor extraordinar de cuprinzătoare. Bun. Cred că ne-am întors la program. Putem trece, deci, la punctele 6, 7 și 8. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 4 septembrie. Bun. Punctele 6, 7 și 8, cum spuneam, avem cele trei dosare în ceea ce privește sistemul de informații Schengen și avem uh, prezentările uh, din partea raportorilor, domnul Lenar și domnul Coelio. O să le dau mai întâi domnilor lor cuvântul și apoi o să dau cuvântul comisiei și raportorilor din umbră. O să încep cu domnul Coelio. Mulțumesc, domnule președinte. O să fac câteva observații inițiale în limba mea maternă, în portugheză. Acest sistem de informații Schengen este cea mai bună bază de date și de securitate în, din Europa. Vorbim de mii de alerte legate de persoane căutate pentru acte teroriste, de nave și așa mai departe. Este utilizată de toate autoritățile de aplicare a legii Uh, ale, cele, ale celor 28 de state membre. Anul trecut, SIS a răspuns la 4 miliarde de căutări din partea autorităților. SIS este esențial pentru păstrarea Schengen și pentru libera circulație, care reprezintă un principiu extrem de important pentru cetățenii europeni. SIS permite schimbul de informații și de alerte între autoritățile polițiene și judiciare, protejează frontiera externă comună și contribuie în mod determinant la securitatea noastră internă. Tocmai de aceea este extrem de important să reformăm SIS-ul, adaptându-l la provocările actuale. Cred că Parlamentul trebuie să mulțumească Comisiei Europene pentru propunerile făcute, dar trebuie să spunem că putem merge și mai departe. Și astea sunt propunerile pe care intenționez să le fac aici. SIS poate să contribuie la o acțiune mai rapidă și mai eficientă în lupta împotriva criminalității. Dar din pentru asta, statele membre trebuie să introducă toate informațiile la timp și să facă schimb de informații cu Europol. SIS apără, ne apără deja copiii, dar poate să o facă chiar și mai bine copiii care sunt uh, amenințați cu răpirea, uh, copii uh, de migranți sau nu, toți aceștia trebuie să apară în SIS. Traversarea frontierelor nu trebuie să însemne mai puțină protecție. SIS este un jalon esențial al securității noastre, care este din ce în ce mai utilizat și conține din ce în ce mai multă informație bună. Și tocmai de aceea tehnologia trebuie să fie bună și să poată oferi rezultate. Uh, și pentru asta trebuie să consolidăm capacitatea sistemului central și să-l uh, consolidăm în fața unui eșec potențial sau uh, a unor uh, amenințări din exterior. Și vorbim despre bigger system, better guards. Tocmai asta a fost sistemul care ne-a ajutat să convingem și opinia publică. Uh, Uh, Parlamentul European s-a luptat întotdeauna pentru acest uh, acest sistem, uh, garantând în continuare și luptând pentru garantarea echilibrului între justiție și uh, um, securitatea datelor. Și o să uh, Vorbesc acum în engleză pentru a vă spune câteva elemente esențiale. După cum știți, SIS este un uh, sistem central uh, cu un sediu în uh, Strasburg și unul în Austria. Comisia a propus ca toate statele membre să aibă o copie națională care să fie legată de sistemul central. Eu mă îndoiesc că asta este cea mai bună cale de urmat. Parlamentul a fost întotdeauna sceptic în privința acestei soluții și până în acest moment Comisia nu a putut veni cu o justificare corectă pentru această schimbare de politică. La SIS 1 și SIS 2 chiar și Comisia a fost împotriva acestei idei. Mai mult, această soluție cu nivel central și nivele naționale nu este uh, Uh, aplicată în niciun alt sistem, nici în ETIAS, nici în sistemul de intrări-ieșiri și nu pare să existe nici coerență cu propunerile care au venit de la grupul la nivel înalt pentru schimbul de informații. Propun, așa cum am făcut și până acum, ca Parlamentul să accepte compromisul actual. Statele membre care vor să aibă o copie națională ar trebui să poată face acest lucru, iar cele care nu vor nu ar trebui să fie forțate să își dezvolte un sistem la nivel național. În același timp vreau să mă asigur că sistemul centralizat și central poate să facă față tuturor solicitărilor și de aceea uh, solicit consolidarea lui prin dezvoltarea unor soluții active cu sistemele din Strasburg și Austria lucrând în paralel. Și astfel pot să răspundă la pericolele crescânde și la solicitările crescânde, pentru că pot să lucreze și separat. Și apoi ar trebui să avem și redundanțe. Până acum apar probleme în uh, conexiunea dintre sistemul central și cele locale și vrem să extindem practica redundanțelor la fiecare nivel al SIS. So, I propose the communication infrastructure is also Propun deci ca această infrastructură să fie și ea dublată. De asemenea, competențele EULIS ar trebui să fie și ele extinse în conformitate cu noul temei juridic. Apoi, care acție la terorism? Comisia a introdus uh, obligația de a crea alerte pe toate temele legate de terorism. Totuși, din ce înțeleg eu, problema ține și de tipul și cantitatea de informații introduse atunci când se creează această alertă. De aceea, introduc o obligație de a partaja, fără excepție, tipul de infracțiune legată de terorism. Există și un nou tip de alertă și de verificare și asta ar permite o verificare în SIS cu, teritorii, cu eficiență extrateritorială la solicitarea statelor membre. Acest sistem este împiedicat dacă statele membre nu pot face ceea ce li se cere și de aceea uh, propun obligativitatea acestor uh, verificări inițiale statele membre trebuie să poată căuta aceste tipuri de alerte și să le limiteze în, doar în conformitate cu dreptul procedural național. Așa cum am spus, IS este o bază de date de acțiune și de aceea statele membre trebuie să partajeze cât mai multe informații astfel încât se poată lua o măsură, dar uh, foarte adesea este nevoie și de informații care nu sunt stocate în sistem și de aceea punctele naționale de contact trebuie să fie uh, trebuie să primească informații suplimentare, așa cum au arătat cele mai recente atacuri teroriste, trebuie să avem reacții rapide pentru a avea cât mai multe informații și tocmai de aceea propun să scădem uh, uh, timpul de răspundere de la do- de răspuns, mă scuzați, de la 12 la 6 uh, ore. Europol este un jucător cheie în lupta împotriva terorismului și oferă informații de calitate statelor membre, dar de asemenea poate să ofere uh, și uh, facilități uh, la fața locului și de aceea prin SIS autoritățile uh, naționale ar putea să găsească pe cineva care are legăte, legături cu terorismul. Și asta a sugerat și domnul Dupre la o reuniune anterioară a Comisiei noastre. Apoi, transportul și migrația. Trebuie să ne asigurăm că um, există protecție acordată copiilor noștri. Dacă un copil dispare, statele membre trebuie să introducă automat o alertă în SIS. Mai mult să se creeze o alertă specifică pentru copii refugiați dispăruți. Pentru că în 2015 Europol ne-a spus că au dispărut 10.000 de copii migranți și tocmai de aceea propun să se creeze o alertă specifică pentru ei și să introducă o obligație în conformitate cu poziția Parlamentului European la Eurodac de a crea asemenea alerte. Apoi, agențiile. Trebuie să ne asigurăm că agențiile beneficiază și ele de această bază de date și de aceea vreau să mă asigur că Europol primește mai multă informație, dar și Eurojust și paza uh, și uh, Poliția de Frontieră trebuie să primească aceste informații, mai ales în caz de operațiuni uh, comune sau în zonele hotspot. Apoi, rolul Parlamentului. Comisia pare să uite în propunerea sa că Parlamentul este colegiuitor. și vorbește despre acte de implementare, de punere în aplicare, unde Parlamentul este ignorat, ceea ce nu este corect, mai ales atunci când vorbim despre utilizarea elementelor biometrice. De aceea propun că ca ADN-ul și celelalte elemente biometrice care sunt uh, gata să fie introduse în uh, SIS, trebuie să fie introduse în urma unui act delegat. Al șaselea și ultimul punct, eficiența. Suntem cu toții de acord că trebuie să oferim cetățenilor noștri securitate acum. SIS există deja, îi ajută pe polițiști și pe polițiștii de frontieră la fața locului. Nu trebuie să așteptăm până la următorul atentat pentru a face ceva. Uh, Comisia vrea un termen limită deschis, ceea ce mie mi se pare inacceptabil și eu propun ca noile uh, trăsături să intre în vigoare la 12 luni de la adoptare. Vorbim despre temeiul uh, juridic uh, care trebuie să fie uh, aprobat și de Parlament și trebuie să țină cont și de implicarea statelor membre, mai ales în contextul evoluției mecanismului Schengen. SIS este unul din puținele sisteme care sunt disponibile în toate statele membre și vă propun să plecăm de la acest uh, sistem și să oferim niște schimbări echilibrate care să îmbunătățească și mai mult sistemul, echipându-l pentru noi provocări, dar în același timp respectând uh, drepturile fundamentale ale cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Carlos, foarte extins, ca de obicei, și acum îi dau cuvântul domnului Lenars. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc despre propunerea de a introduce alerte în deciziile de returnare în sistemul SIS. Așa cum am spus în raport, este esențial să îmbunătățim mecanismul de returnare pentru a păstra uh, încrederea publicului în sistemul de migrație și azil al UE. Pentru că dacă nu returnăm uh, migranții ilegali uh, și în momentul de față nu îi returnăm în proporție de 60%, uh, Asta va dăuna adevăraților refugiați care, într-adevăr, fug de, de război și asta ne va face să pierdem și sprijinul public pentru a le acorda protecția de care au nevoie. Salut propunerea Comisiei de a introduce aceste alerte pentru a fi Uh, un sistem mai eficient. Este un pas mic, dar uh, esențial și am făcut câteva observații concrete în raport. În primul rând, uh, actualizarea propunerii Comisiei cu directiva privind terorismul, Eurodac, atunci când vine vorba de schimbul de date cu țări terțe, apoi desemnarea unei autorități responsabile pentru schimbul de informații suplimentare. Comisia în propunere uh, le acordă statelor membre un grad destul de mare de flexibilitate pentru a desemna o autoritate și așa cum, uh, am, uh, așa cum există deja în SIS, există niște birouri în statele membre care lucrează foarte eficient și aș prefera ca acestea să se ocupe și de schimbul de informații suplimentare atunci când vine vorba despre decizii de returnare. Trebuie să avem grijă să nu adăugăm un nivel suplimentar de birocrație, ci să păstrăm eficiența sistemului. Și atunci când vine vorba despre subiecții prinși la frontieră și care, care nu au intrat, de fapt, pe teritoriul uh, european, atunci nu este necesar să introducem datele acestora în sistemul SIS. Apoi, când autoritățile identifică o persoană care nu a respectat în termenul limită decizia de returnare, dar este pe punctul de a pleca din uh, teritoriul respectiv, nu este cazul să se introducă aceste uh, informații în uh, SIS. O simplă confirmare de returnare ar fi suficientă. Apoi, în ceea ce privește eficiența, SIS este un sistem bazat pe acțiune și atunci când statele membre când un stat membru decide să amâne sau uh, să anuleze o decizie de returnare, ar fi foarte util dacă alerta legată de această persoană ar fi uh, temporar uh, uh nedisponibilă pentru a nu încurca autoritățile altor state membre care ar putea să identifice această persoană. Uh, Uh, mai există și o problemă mai complicată la nivelul Parlamentului European și anume păstrarea datelor. În studiul de fezabilitate solicitat de Comisia Europeană s-a prezentat opțiunea de a păstra datele pe o perioadă de 5 ani. În propunerea uh, în propunerea sa, Comisia a ales să nu facă asta, ci să elimine imediat toate datele de îndată ce subiectul de persoana respectivă a plecat de pe teritoriu. Eu am reintrodus această perioadă de retenție de 5 ani, care, mie, care mi se pare extrem de importantă pentru ca sistemul să rămână în continuare util. Cam astea ar fi uh, punctele concrete legate de propunerea Comisiei, dar am observat un lucru când vorbesc cu oamenii despre SIS și despre deciziile de returnare. Foarte mulți senzația că există niște probleme fundamentale legate de cooperare în domeniul returnărilor în Uniunea Europeană și este un pas extrem de important, într-adevăr, și ar fi esențial să analizăm încă o dată directiva privind returnările pentru a ne asigura că problemele uh, fundamentale care îngreunează cooperarea sunt uh, revizuite în, uh, într-o propunere de revizuire a acestei directive. Deci aș ruga Comisia să analizeze acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul raportorilor din umbră, aș vrea să știu părerea Comisiei și a președinției. Mai întâi Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să le mulțumesc domnului Lena și Coelho pentru aceste proiecte de raport extrem de constructive. Cred că formează o bază bună de negocieri. Nu pot să subliniez niciun uh, punct cu care să nu fim de acord. Cred că tocmai de aceea există o bază constructivă pentru dialog n-aș uh, folosi cuvântul discuție, ci dialog pentru viitor. Sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră, domnule Coelho. Ați eh, consolidat chiar și propunerea noastră în multe privințe. Noi am fost un pic mai precauți pentru că știm care sunt limitele statelor membre. Spre exemplu, eh, partajarea de informații cu Europol sau termenul de 12 ore pentru a da un răspuns. Știm că în ceea ce privește acest timp de reacție de 12 ore Răspunsul nu depinde întotdeauna doar de biroul respectiv, ci de toate autoritățile cu care trebuie să se consulte și uneori nu au capacitatea să vină cu o reacție substanțială uh, Uh, într-o perioadă atât de scurtă de timp. Dar știm din practică că în cazurile legate de terorism, atunci când se spune clar în alertă că este vorba de terorist, terorism, uh, reacția este foarte rapidă, deci lucrurile sunt luate foarte în serios. Cu toate astea vom discuta în detaliu și cu exemple, exemple concrete pentru a vedea cum putem consolida capacitatea acestor uh, birouri pentru a putea reacționa mai rapid. În ceea ce privește protecția copiilor și subiectele legate de migranți, suntem de acord cu dumneavoastră că uh, migranții uh, minorii migranți neînsoțiți ar trebui să se bucure de protecție specială și ar trebui să apară alerte vizibile în sistem. Asta face parte și din lupta împotriva invizibilității, care este extrem de periculoasă pentru ei. Una din precondiții pentru vizibilitate este tocmai dosarul dactiloscopic. Trebuie să ne asigurăm că statele membre introduc în sistem amprentele acestor copii, pentru că altfel nu pot fi identificați dacă se prezintă sub alt nume. Și vreau să mai subliniez încă un punct, și anume copiile naționale față de sistemul centralizat. Vreau să subliniez că SIS este singura bază de date de securitate, nu este o bază de imigrație și uh, celelalte sunt uh, Eurodac uh, și viitorul sistem de intrări-ieșiri sunt legate de asta. SIS este o bază de date de securitate și dacă nu funcționează, uh, există risc de viață și de moarte. Dacă SIS nu este disponibil la frontierele externe, uh, chiar și uh, controlele la frontieră ar putea fi reintroduse. Deci securitatea europeană depinde foarte mult de uh, disponibilitatea acestui sistem și tocmai de aceea am încercat să găsim o cale de a consolida sistemul și disponibilitatea lui, atât din punct de vedere tehnic, și vreau să-mi cer scuze că am întârziat cu un răspuns pentru dumneavoastră, dar uh, să știți că avem un răspuns pe drum cu cifre și statistici pentru a uh, vedea ce se întâmplă atunci când sistemul nu este disponibil. Și este și o bază bună de discuții pentru a vedea cum putem consolida sistemul centralizat și uh, cum putem uh, ajuta statele membre care nu au o copie națională. Și vreau să subliniez că SIS este folosit în situații destul de diferite, este accesat de autorități diferite și uh, are un anumit grad de complexitate tehnică. Iar statele membre care nu au o copie națională au o sferă de, de utilizare mai limitată a acestui uh, sistem. Deci, pot să apară niște constrângeri serioase pentru ele dacă nu există această copie națională. Și mă tem că dacă nu au această copie națională, vor folosi uh, copiile tehnice ale sistemului, pentru că așa pot face diverse tipuri de verificări și ar fi mult mai uh, dificil să controlăm aceste copii tehnice. Vreau de asemenea să reacționez acum și față de uh, poziția domnului Lenars în ceea ce privește returnările a fost o decizie deliberată că nu am uh, desemnat uh, pe cineva ca autoritate unică, pentru că există anumite state membre în care nu este doar poliția responsabilă de cazurile de azil și nu au competența să se ocupe de aceste cazuri. Există și țări în care poliția nu are acces la baza de date de imigranți și la sistemele de management pentru cazurile de returnare și tocmai de asta ar uh, uh, fi o problemă, o povară tehnică destul de mare pentru uh, statele membre, pentru a avea aceste puncte de contact. De aceea Uh, am lăsat la atitudinea statelor membre să desemneze uh, autoritățile care să fie punctele unice de contact pentru cazurile de returnare. Ați menționat, uh, domnule Lenars, că sistemul este un sistem, o bază de date de acțiune, dar, și sunt de acord cu asta, dar uh, nu sunt de acord cu păstrarea perioadei de retenție a datelor pentru 5 ani. Pentru că, în acest caz, pentru ofițerul de poliție la fața locului ar apărea problema dacă persoana respectivă se întoarce legal sau dacă este încă pe teritoriu, ă, care este statutul său. Și prima reacție a polițistului ar fi că persoana respectivă este ilegal ă, pe teritoriul UE și de aceea trebuie să uh, găsim o cale, poate să utilizăm alte baze de date. Avem o, un trecut, dacă vreți, al uh, returnărilor. Pentru că SIS este prima bază de date pe care o caută, uh, în care caută ofițerii de poliție. Și dacă alerta de returnare rămâne în sistem, returnarea nu poate fi confirmată dincolo de orice urmă de îndoială și de aceea statutul ar fi pus sub semnul întrebării. Deci nu ar fi foarte bine pentru drepturile persoanei care apare în continuare în sistem, deși a fost returnat în mod legal. Cu toate acestea avem uh, o poziție pozitivă în ceea ce privește proiectul de raport și așteptăm cu nerăbdare negocierile privitoare la detalii. Vă mulțumesc. Reprezentantul eh, președinției, vă rog. Mulțumesc, eh, stimați eh, deputați, doamne și domnilor. Mai întâi, eu vreau să folos, felicit pe ambii raportori pentru cunoștințele lor în legătură cu sistemul SIS și pentru munca lor cuprinzătoare pe cele trei propuneri. Ne bucură, așa cum a spus-o și ministrul meu, că Parlamentul European consideră <clears throat> sistemul SIS printre prioritățile sale de acțiune. Aș vrea să vă asigur că de partea președinției vom continua să tratăm dosarele acestea ca uh, dosare prioritare și uh, încercăm să punem la aplicare dosarele SIS uh, cât se poate de repede. Credem că un SIS operațional și eficient constituie inima, elementul central al cooperării intra-Schengen și este în același timp un uh, mare facilitator al liberei circulației persoanelor, una din valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Sper că uh, Consiliul va putea adopta o poziție similară cu cea a Parlamentului până în octombrie și că la acest moment cel târziu va putea începe consultarea interinstituțională astfel încât uh, negocierile să poată fi încheiate chiar până la sfârșitul acestui an. Pe scurt, în legătură cu situația din Consiliu, am reușit uh, să finalizăm o a doua rundă de discuții la nivelul Consiliului, chiar acum la începutul lunii iulie. Chiar acum am mai adăugat uh, câteva întâlniri la sfârșitul lunii iulie pentru a uh, finaliza poziția Consiliului. Sunt optimist chiar dacă mai avem încă unele lucruri de făcut, însă sunt optimist că dacă instituțiile vor colabora pe acest dosar și dacă vom, vom fi harnici, atunci vom putea să ajungem la un acord între Consiliu și Parlament, care până la urmă va oferi securitate sporită pentru cetățeni. Mulțumim pentru acest optimism uh, care, într-adevăr, sperăm să ne ajute în următoarele cele șase luni. Marian Dali, uh, primul raportor din numără. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Coelho și domnului Lenarț pentru rapoartele prezentate. Eu voi începe mai întâi cu dosarele domnului Coelho. Noi, socialiștii și democrații, înțelegem că sistemul SIS este unul din cele mai mari sisteme IT din lume și deci uh, o măsură compensatorie cheie pentru abolirea controlelor la frontieră facilitează uh, de asemenea libera circulație a persoanelor în zona Schengen. Cred că și raportul domnului Lenarts uh, propune un sistem mai eficient, uh, înlocuind uh, sistemul de backup la care contribuiau până acum statele membre individual la un sistem integrat. Pe lângă asigurarea liberei libere circulații a cetățenilor, este foarte important ca acest sistem să fie accesibil tot timpul, astfel încât uh, sistemele naționale să fie integrate în orice moment cu sistemul central. Trebuie să arăt însă că toate acestea implică investiții financiare majore și sunt de acord că un sistem mai amplu uh, reclamă finanțări și fonduri mai consistente. Uh, sper că vom păstra deschise toate canalele de comunicare pentru a se ajunge la o soluție comună pe care să o putem susține cu toții. În legătură cu unele statele membre care n-ar dori să uh, își creeze copii naționale ale sistemelor, uh, aici mai trebuie să ne asigurăm în justificare în expunerea de motive că uh, această propunere este conformă cu ideea pe fond a propunerii. Vă susțin uh, propunerea privind uh, supravegherea contractorilor privați și cu privire la regulile mai stricte de formularea accesului la sistem. Trebuie să ne asigurăm însă că toate aceste măsuri limitative sunt uh, în conformitate cu uh, regulamentul privind uh, protecția datelor adoptat anul trecut. Deocamdată susținem așadar abordarea noastră în această privință. Vreau să mai spun că noi, socialiștii și democrații, încă suntem, avem în rezerve în ce privește utilizarea datelor biometrice, uh, amprente digitale și ADN. Uh, susținem uh, facilitarea utilizarea acestor elemente în anumite alerte, dar aceste alerte trebuie să fie legate doar de anumite forme de infracțiune și trebuie să se facă doar după niște criterii foarte bine stabilite dinainte. Poate că Comisia ar putea să ne ofere mai mult în legătură cu um, uh, verificările și interogările de sistem, astfel încât uh, pozițiile noastre politice pe acest subiect să fie mai clare. Mai sunt două aspecte pe care le consider foarte pozitive. Raportorul uh, propune un act uh, delegat pentru uh, actualizarea manualului Schengen um, și de asemenea uh, propune prevederi mai specifice pentru instruirea personalului care deservește SIS. În ce privește raportul domnului Lenaț, este foarte important să ne asigurăm că deciziile de returnare Uh, care sunt respinse sau uh, suspendate să nu apară în acest sistem. Pentru că dacă ar face-o, ar uh, exista foarte multe alerte redundante în sistem. De aceea s-ar putea să depunem amenamente în sensul de a cuprinde în acest sistem doar alertele finale. În același timp, în ce privește amprentarea cetățenilor din state terțe în legătură cu intrarea-ieșirea, am dorit niște lămuriri din partea raportorului. În ce privește procesarea datelor, susținem propunerea uh, raportorului, uh, în special în ce privește uh, informațiile primite din state terțe care ar putea fi folosite în comun. Și ultima mea notă în această privință uh, vine într-un context politic mai larg. Cred că am ajuns în situația în care statele membre să, să pună în aplicare decizii de returnare uh, emise de alte state Acum însă cred că a venit uh, timpul ca și Comisia Europeană să se implice atunci când vine vorba de punerea în aplicare a unei decizii de returnare emise de un stat membru. Vă mulțumesc așadar, uh, dragi colegi raportori, și aștept colaborarea dumneavoastră în următoarele săptămâni. Mulțumesc, uh, Gerard Dupre din partea ALDE acum. Uh, merci, président. Je pensais qu'il y avait un Mulțumesc. Cred că era un alt, credeam că e un alt grup înaintea mea, dar aș vrea să încep cu raportul domnului Coelio și să vă spun că grupul nostru susține orientările generale din propunerea Comisiei referitoare la consolidarea eficacității operaționale a sistemului SIS. Totuși, vom, vom uh, susține foarte multe dintre amendamentele propuse de raportor. Împărtășim uh, îndoielile sale legate de obligația statelor membre de a avea o copie națională și preferăm ca alternativă o întărire a sistemului federal. În al doilea rând, susținem și modificările aduse de raportor care au ca scop îmbunătățirea propunerii Comisiei în ceea ce privește accesul agențiilor Uniunii. În al treilea rând, susținem propunerile raportorului care au ca scop uh, uh, punerea în aplicare și intrarea în vigoare a noului uh, SIS cât mai rapid posibil. Apoi, susținem toate amendamentele raportorului care își propun să alinieze propunerea cu noile cerințe ale calului european în materie de protecție a datelor. În al cincilea rând, susținem amendamentul raportorului uh, care elimină posibilitatea statelor membre de a nu efectua controle de investigare și de a le înlocui cu controle discrete, pentru că legislațiile naționale încă nu sunt adaptate în acest sens. În al șaselea rând, susținem propunerea raportorului care prevede uh, ca în cazul schimburilor de informații în cazuri de terorism, timpul de răspuns să fie imediat și nu de 12 ore, așa cum s-a întâmplat recent. Uh, pentru că orice întârziere în schimbul de informații poate avea consecințe catastrofale. Remarc. Uh, și acum câteva observații. Împărtășim ideea raportorului de a armoniza mai mult introducerea unei semnalări sau unor semnalmente pentru persoanele care au fost condamnate uh, pentru infracțiuni uh, grave și condamnate la închisoare. Acest lucru este lăsat în suspans în propunerea comisiei. Atunci uh, când există o interdicție de intrare de un an, cred că este o pedapsă importantă și totuși cred că acest dispozitiv trebuie reexaminat. Ultimul element este că suntem de acord cu sugestia de a introduce o semnalare privind minorii nensoțiți dispăruți. Acum ne întrebăm dacă nu cumva am putea să introducem și noi categorii de uh, semnalări în uh, SIS, mai ales în ceea ce îi privește pe minori. Și femeile care riscă să facă obiectul unor mutilări genitale sau căsătorii forțate de îndată ce sunt returnate în țările lor. Dacă justiția determină că există un risc pentru o femeie sau alta, credem că ar trebui să se semnaleze acest lucru în SIS. Aceasta ar fi o idee din partea mea, domnule președinte. În ceea ce privește ra raportul domnului Lenart, am numai de bine de zis, dar am și câteva observații. Je suis d'accord avec ceux qui ont exprimé. Sunt de acord cu cei care au exprimat rezerve legate de păstrarea obligatorie a informațiilor referitoare la returnări uh, timp de 5 ani în SIS. Și asta din două motive. Odată ce cineva a executat returnarea, uh, nu mai putem spune că este o persoană infractoare. Este doar o persoană care a făcut obiectul unei măsuri de îndepărtare, de returnare. Și apoi, acele informații vor rămâne 5 ani în Eurodac. Este un aspect pe care l-am avut în vedere cu ocazia votului. Apoi avem și sistemul ETIAS, uh, care presupune o autorizare prealabilă de intrare pe teritoriul Uniunii Europene. Acest sistem va fi conectat la sistemul Eurodac. Deci, de îndată ce cineva uh, va face obiectul unei măsuri de returnare, sistemul ETIAS va ști imediat acest lucru. De asemenea, salutăm uh, propunerile raportorului uh, care spune că atunci când persoana este ținută în detenție, uh, Uh, nu mai face obiectul unei semnalări în sistem. Cred că este o inițiativă bună. Apoi, uh, raportorul uh, spune că ar trebui introduse amprentele digitale și nu date dactilografice, pentru că Eurodac nu prelevează amplente, amprente. Acum, sigur, totul ține de tehnologii și de interoperabilitatea între diferitele sisteme și toate acestea trebuie îmbunătățite. Susțin și amendamentele raportorului care au ca scop întărirea garanțiilor în timpul schimburilor de date cu țările terțe, așa cum se întâmplă și în cazul Eurodac. Raportorul propune obligativitatea introducerii unor uh, amprente digitale, uh, fotografii sau um, alte date de identificare. Eu susțin această inițiativă și au existat și alte inițiative și intervenții în acest sens. Atât am avut de spus, domnule președinte și dragi colegi, acestea au fost primele mele observații legate de aceste două rapoarte, care de altfel sunt excelente. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, Gerard. Mulțumesc și raportorilor din umbră pentru detalii. Și acum mă adresez uh, raportorilor pentru comentarii. Yeah, just very briefly on some of the points that were raised. Foarte pe scurt, aș dori să mă refer la comentariile legate de ce, de ce sunt preferabile ampretele digita, digitale și nu imaginile faciale. În propunere nu exista nicio obligație de a introduce niciuna dintre aceste chestiuni în alertă. Dar în scopuri de identificare este important să avem măcar amprente sau imagini faciale. Deci nu ar trebui să existe o obligație. Deci să avem ori amprente, ori imagini faciale, cu o preferință puternică pentru amprentele digitale. De aceea am făcut această formulare. În ceea ce privește decizia finală de returnare. Acum trebuie să vedem cum vor sta lucrurile, pentru că nu toate apelurile, nu toate deciziile au efect de suspendare. Și cred că și acest lucru trebuie să fie reflectat în alertele pe care le introducem în SIS. În ceea ce privește perioada de 5 ani uh, pentru păstrarea obligatorie a datelor, sunt de acord cu Gerard că așa am votat uh, în ceea ce privește Eurodac și că vor fi acele date disponibile acolo. Însă trebuie să ne asigurăm că datele sunt disponibile și că bazele de date sunt interoperabile. Dar, pe ansamblu, cred că acestea sunt chestiuni cu care putem să fim de acord și pe marginea cărora putem să lucrăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc și tuturor colegilor pentru întrebări și contribuții. Am avut deja trei reuniuni ale raportorilor din umbră și aștept cu nerăbdare să lucrăm și în continuare. La această întâlnire a participat și Comisia și vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi și serviciilor Comisiei și în special Suzanei pentru cooperarea lor și pentru contribuțiile lor. Securitatea este o prioritate pentru noi toți și cred că putem fi cu toții de acord că sistemul SIS este esențial pentru a garanta securitatea cetățenilor noștri. Și de aceea, repet ceea ce spuneam mai devreme. Trebuie să avem un acord politic până la finalul anului. Și cred că cu eforturile tuturor vom reuși. Mulțumesc foarte mult! Um, mulțumesc, Carlos. Uh, termenul de depunere a amendamentelor este 5 uh, septembrie la ora 16. Le mulțumesc încă o dată și raportorilor, mulțumesc comisiei și raportelor din umbră pentru prezență și pentru activitatea depusă. Ne... Dragi colegi, acum putem să continuăm. Avem o întâlnire lungă în această după masă și trecem acum la punctul 9 și anume prezentarea din partea Comisiei cu privire la mandatul Frontex. Au existat uh, activități legislative intense referitoare la noul mandat uh, Frontex, așa că suntem cu toții interesați ca agenția să devină complet operațională. Acum dau cuvântul Comisiei pentru a prezenta al treilea și al patrulea raport privind operaționalizarea Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă, după care vor interveni și membrii. Întâi Comisia. Simon. Uh, Dragi colegi, cred că suntem pregătiți pentru prezentarea Comisiei cu privire la operaționalizarea Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă. Good afternoon. Um, thank you very much for having this opportunity to... Bună ziua, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat această ocazie să fac această scurtă prezentare legată de operaționalizarea Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă. Am prezentat al treilea și al patrulea raport pentru a face un bilanț al acestei agenții în mai și iunie. De aceea, prezentarea mea va fi foarte succintă. Voi încerca să vă prezint ce s-a întâmplat de la începutul uh, lunii martie 2017, când au fost elaborate primele rapoarte privind uh, această agenție. Mai întâi uh, aș vrea să aduc un omagiu angajaților agenției care au făcut o treabă extraordinară în a transforma Frontex în această poliție de frontieră și gardă de coastă europeană a fost o evoluție legislativă recentă care a dus la transformarea Frontex în această agenție. Sigur că nimic nu este perfect, dar cele două rapoarte arată că, deși uh, activitățile acestei agenții sunt în uh, desfășurare, mai există și alte domenii care necesită eforturi suplimentare, în deoseb din partea statelor membre. Și există și alte domenii care merită o atenție politică suplimentară. Pe scurt, ce face agenția și ce se întâmplă în momentul de față? În prezent, agenția oferă sprijin operațional pe teren statelor membre în ceea ce privește managementul frontierelor și avem peste 1600 de uh, grăniceri și alți uh, angajați uh, Uh, mobilizați pe teritoriul Uniunii Europene la granitele externe. Este o cifră impresionantă, dar cred că mai există anumite deficiențe și anumite lacune care ridică motive de îngrijorare. Și în aceste domenii am vrea să vedem mai multă acțiune din partea statelor membre. Acum, uh, aceste domenii identificate ca prioritare de către Consiliul uh, din aprilie sunt următoarele. Nu cred că avem uh, o reacție uh, rapidă. Avem uh, niște lacune în ceea ce privește unitățile de intervenție rapidă, în care am primit contribuții doar din partea a 14 state membre. Și am să vă dau un exemplu de echipament cu care avem probleme. Navele de patrule sau vasele de patrulă offshore. În acest uh, domeniu avem niște deficiențe. În ceea ce privește unitatea de reacție rapidă, avem o mică problemă, dar e importantă, pentru că atunci când am adoptat această legislație, vroiam să avem 1500 uh, de grăniceri uh, care să fie nominalizați și care să intervină rapid în cazuri de criză. Până acum, numai 9 state membre au uh, dat numele acestor grăniceri. Din partea celorlalte state membre am primit numai angajamente și promisiuni, dar una este să avem o listă de persoane, o listă nominală de persoane care pot să intervină în caz de criză și alta este să ai ceva așa abstract și o promisiune. Deci uh, nu la asta ne gândeam noi când uh, am adoptat legislația și uh, săptămâna aceasta intenționăm să adoptăm o nouă inițiativă politică și să îndemnăm statele membre să prezinte aceste liste nominale cu persoanele respective care să aibă profilurile potrivite pentru aceste misiuni. Agenția a lucrat foarte mult la evaluarea vulnerabilităților primare. Este vorba despre vulnerabilitățile fiecărui stat membru. Acum încep să se formuleze recomandări în această privință. Până acum s-au propus măsuri concrete din partea a 20 de state membre pentru a aborda aceste vulnerabilități evidențiate în raport. Următorul pas este să trecem de la teorie la practică și să facem exerciții de simulare în viața reală. Asta se va întâmpla într-o primă fază în șase state membre și ne va permite să devenim mai competenți și să ne pregătim mai bine pentru a face față diferitelor provocări. Apoi există anumite domenii în care mandatul acesta sporit al agenției îi oferă capacitatea de a sprijini mai bine statele membre. Am avut o primă dezbatere privind returnarea și atunci am observat că uh, directorul executiv al agenției le-a oferit sprijin statelor membre în ceea ce privește operațiunile de returnare. Deja observăm câteva rezultate pozitive. Ritmul de returnare s-a accelerat, numărul de persoane care Uh, au parcurs această procedură de returnare prin intermediul agenției a crescut. Este o evoluție pozitivă, însă mai sunt multe de făcut. Pentru Parlament uh, a fost uh, importantă și revizuirea strategiei agenției privind drepturile fundamentale. Este un proces în curs, au existat niște consultări pe marginea drepturilor fundamentale și au existat și niște recomandări S-a pus accentul uh, pe problema minorilor și în special a minorilor neînsoțiți. Și um, o mare parte a activității agenției se concentrează pe protecția minorilor. Există și un alt domeniu la care lucrează agenția și anume mecanismul de plângeri. Agenția uh, lucrează în momentul de față la sensibilizarea uh, cetățenilor pentru a ști ce să facă atunci când există o problemă. Apoi uh, vom discuta despre acordul um, referitor la Serbia. Avem un uh, mandat de negociere și cu fosta Republică Iugoslava a Macedoniei, însă negocierile nu au început încă și asta probabil din cauza schimbării de guvern din această țară. Recent am prezentat Consiliului și o propunere pentru un mandat de negociere cu Albania, Bosnia-Herzegovina și Muntenegru. Agenția intenționează de asemenea să mm, aibă uh, un ofițer de legătură în Niger și asta mm, are legătură cu fluxurile migratorii pe ruta central-mediteraneană și pe ruta Balcanilor de vest. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez este că în ultimul raport s-a vorbit despre crearea unui uh, proces strategic pentru operaționalizarea conceptului uh, european integrat de management al frontierelor. Și colegii mei au prezentat acest raport pe 29 iunie. Și noi vrem să uh, susținem implicarea de plină a Parlamentului European în procesul de pregătire pentru acest proces de elaborare a strategiei și în special la nivel politic. În încheiere, aș vrea să vă spun că de plina operaționalizare a Agenției Poliției de Frontieră și Gării de Coastă reprezintă o prioritate politică importantă pentru Comisie. De aceea vrem să menținem presiunea asupra statelor membre, astfel încât această agenție să își îndeplinească la maxim sarcinile care au fost încredințate prin uh, noua legislație. Vom monitoriza situația îndeaproape, dar oricum primele rezultate sunt pozitive. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și acum aș dori să dau cuvântul membrilor. Cine vrea să intervină? Birgit Sippel, please. Thank you very much, Chair. Birgit, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și pentru această prezentare succintă. Aș vrea să mă concentrez pe câteva chestiuni concrete. Ați vorbit despre lipsa de sprijin din partea statelor membre. Acel sprijin care a fost uh, decis prin uh, noua directivă privind Poliția de Frontieră și Garda de Coastă Europeană. Se știe clar când uh, va fi rezolvată această problemă a sprijinului tehnic. Vorbeați și despre acea listă nominală a celor 1500 de persoane. Aveți uh, cumva un orizont de timp uh, când se vor definitiva toate aceste aspecte sau nu știți? Apoi ați vorbit despre uh, sprijin pentru returnare. Ne-ați putea da câteva exemple legate de ce înseamnă acest sprijin în practică. Este vorba despre uh, sprijin practic, este vorba despre sprijin organizațional, ca să ne facem o idee. Ați mai spus de asemenea că numărul de returnări este în creștere. În opinia dumneavoastră, crește pentru că în trecut statele membre nu erau prea axate pe acest proces sau acum uh, a crescut disponibilitatea statelor de origine de a prelua înapoi proprii cetățeni? Sau există și alte aspecte, există alți factori care au dus la creșterea numărului de returnări? Domnul Coster. Ja, vielen Dank für Ihren Bericht. Ähm, ich hab... Mulțumesc uh, pentru acest raport. Am două întrebări. Mai întâi, cu privire la colaborarea cu paza de pastă libiană. Libia nu este un stat funcțional uh, și uh, acolo acționează mai multe miliții criminale. Deci, care este colaborarea dintre Frontex și uh, autoritățile libiene în general. Când colaborați cu aceste autorități, au, aveți eh, siguranța și certitudinea că această colaborare garantează drepturile omului? Sau, altfel eh, formulat, eh, ce se întâmplă cu refugiații care sunt reprimiți de, sau salvați de uh, pază de coastă liberiană, care este tratamentul lor, sunt uh, returnați în țările de origine, ce se întâmplă cu ei. Și în al doilea rând, spuneați că Uniunea Europeană uh, dorește să uh, detașeze funcționari europeni la frontiera dintre Niger și Libia. Avem uh, prime indicii că frontiera între aceste două țări au fost închi- a fost închisă, dar că refugiații uh, vin uh, din Niger totuși în continuare în Libia pe căi ocolite, dar foarte mulți dintre ei sfârșesc în deșert. Um, ce puteți să ne spuneți în legătură cu închiderea frontierei dintre Niger și Libia? Este un act deliberat pentru a-i face pe oameni să, să piară de sete și de foame în deșert?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 în urmă cu un an și jumătate la această frontieră libiană și am văzut uh, violența poliției. Se pare că există în continuare o problemă tehnică cu interpretarea. Swedish or English? I... Okay, Samar. Samar. Swedish interpretation. Okay, jag var vid good goal, gränsen. Swedish. För år sedan. Bun, am fost, cum spuneam, în urmă cu un an și jumătate la frontieră și am văzut, am fost martora violențelor polițiștilor. O să vorbesc în engleză, spune vorbitoarea. franceză, suedeza mea e perfectă. Haideți să încercăm și în engleză. am văzut, cum spuneam, violențele împotriva uh, refugiaților din partea poliției. Uh, avem în continuare uh, rapoarte. să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 so, okay, that, I'll, so that we can get I'll, it done. Okay, so I... Bun, deci nu o să iau de la început, dar întrebarea mea este, avem în continuare aceste rapoarte. Ce face pasa de coastă europeană pentru a investiga situația și uh, se lucrează cu operațiunile comune, pentru că chiar și acolo Uh, s-ar putea să fie echipele naționale și mă întrebam care a fost rezultatul anchetelor. Mulțumesc dacă vreți să răspunzi. States. Now, we've been pushing this issue on the... Am încercat uh, să insistăm uh, asupra faptului că într-o forță de reacție rapidă trebuie să existe o listă nominală de funcționari. De ce? Pentru că uh, a fost uh, cerută chiar de dumneavoastră această forță de intervenție rapidă. De ce? Pentru că la vremea la care negociam uh, aceste chestiuni, spuneați că Parlamentul vrea să se asigure că forța de intervenție rapidă nu va fi o, considerată ca o ipoteză, ci că va exista un corp fizic concret de funcționar care va putea fi mobilizat imediat, în cel mai scurt timp. Tocmai de aceea, în Frontex ne-am făcut o prioritate din a înființa această forță cu acest registru. Acum, sigur, ține de nivelul politic, de ministrii de resort să uh, se asigure că uh, tratatul ne oferă suficientă fundamentare pentru această pentru punerea în aplicare a acestui uh, registru. Nu vrem doar să avem un, un registru cu niște nume de persoane scrise acolo, ci că avem un corp de intervenție rapidă care este bine instruit, uh, competent, uh, că avem o forță de intervenție suficient de dotată și uh, capabilă să intervină. În ce privește returnările, cred că ați întrebat, întrebarea noastră foarte, a fost pertinentă. Ehm, agenția a oferit până acum sprijin unui număr de 144 eh, operațiuni separate de eh, returnare. Ce înseamnă asta în termeni concreți? Deci, eh, circa 7000, mă rog, 6799 de persoane din state terțe au fost uh, crescut, eh, returnate în țările de origine. Este o creștere de 17%, 15,7% eh, față de anul trecut. Eh, cum s-a întâmplat acest lucru? Prin creșterea presiunii pe care am exercitat-o asupra țărilor din Balcanii Occidentali de a reprimi cetățeni din țărtețe care au trecut pe acolo. Dintre aceste operațiuni, Uh, dintre totalul operațiunilor, circa 100 au avut loc uh, așadar acolo, în Balcanii Occidentali. O altă explicație uh, este că a crescut numărul returnorilor care nu s-a făcut pe ruta Balcanilor Occidentali, prin activități în teritoriu sporite, dar și prin creșterea returnărilor Uh, voluntare și colaborarea cu, crescută cu partenerii noștri din state terțe. Trebuie să mai spunem că unele operațiuni de returnare s-au făcut cu uh, furnizor uh, comercial de servicii de transport. Majoritatea până acum <clears throat> au fost uh, desfășurate cu zborul charter, dar între timp agenția a elaborat un proiect de returnare cu uh, furnizor de transport uh, comercial, operator comercial. Um, cred că uh, această nouă variantă și mai economică va facilita și mai mult returnările odată ce proiectul va fi trecut de scrutinul obișnuit. În ce privește Agusta, cred că aici ne vom uh, întâlni la un alt schimb de opinii uh, miercurea, când uh, se va discuta tocmai relația Frontex cu paza de coastă libiană. Totuși aș evidenția două aspecte pe care cred că trebuie să le menționez și acum. Organizăm instructaje pentru paza de coastă libiană care sunt niște seminarii bloc, în, în, în blocuri de eh, mai multe unități eh, preluate de la înaltul comisariat eh, ONU pentru refugiați. Ce privește tra- tratamentul aplicat persoanelor debarcate în Libia, aici competente sunt Organizația Internațională pentru Migrație și <clears throat> Națiunile Unite. Ele sunt implicate în gestionarea eh, situației juridice a persoanelor debarcate. Ehm, ele sunt și cele care au gestionat până acum eh, cererile de, eh, de trecere mai departe a acestor persoane către Uniunea Europeană, respectiv cazurile de returnare voluntară. Există din ce în ce mai mulți oameni care au făcut uz de, de serviciile facilitatorilor care uh, uh, îi ajută să se întoarcă voluntar în țările din, de origine. Au existat uh, consultări cu țări pe precum Mali pentru a ne asigura că există garanții în legătură cu returnarea voluntară a oamenilor în țările de origine. În ce privește frontiera Niger-Libia, Uh, nu cred că am spus că forțele de poliție, forțele Frontex sunt cele care uh, gestionează uh, frontiera respectivă, ci din, din potriva am spus că avem ofițeri de legătură care încearcă să ajute forțele naționale competente. La Agadis, de un punct fierbinte de trecere, avem ofițeri de legătură și Asemenea, proiectului lansat uh, săptămâna trecută în Libia, la coastă, avem și un proiect similar de uh, returnare pe frontiera Niger-Libia. Uh, de asemenea, am făcut deja foarte mult în privința returnărilor voluntare la Agades și în alte puncte de trecere a frontiere. Sigur că este diferit să, dificil să măsori exact numărul returnărilor, dar de la 70 de mii de trecere a frontierei pe lună s-au redus acestea la 11.500 de uh, treceri. Uh, deci uh, încercăm să descurajăm cetățenii care se prezintă acolo la frontieră și să îi încurajăm în același timp să se întoarcă. În ce privește actele de violență de la frontiera uh, bulgară, pot să vă spun că acum două săptămâni am fost la, uh, chiar eu personal la Sofia, am avut discuții cu prim-ministru și cu uh, ministrul adjunct pentru justiție. Au, ambii interlocutori mi-au, uh, au asigurat că activitățile violente ale milițiilor care au uh, intervenit acolo au fost abordate acum de um, Uh, autoritățile competente și că au fost demarate deja uh, proceduri disciplinare împotriva membrilor uh, grăniceri, forțelor de grăniceri care au intervenit acolo. Mulțumesc. Mai există întrebări din partea celorlalți colegi și pe ghid. Mulțumesc, domnule președinte. E o declarație politică, dar pentru că tot mai avem timp la dispoziție, voiam să spun că dacă statele membre au uh, făcut ceea ce trebuiau să facă în conformitate cu decizia noastră, cred că aveți dreptate. Nu este important doar că putem lucra rapid mai ales în ceea ce privește aceste echipe de reacție rapidă. Dar cred că mai este un aspect general. De ce noi împreună cu Consiliul decidem ceva și apoi Consiliul, sau de fapt statele membre, pur și simplu hotărăsc, da, e o lege, dar n-am de gând să o respect în totalitate. Dacă eu ca cetățean aș face asta, pot să vă spun că reacția ar fi foarte rapidă deci aș fi pedepsită cât se poate de repede. Nu dumneavoastră trebuie să răspundeți la întrebare, evident, dar cred că este o chestiune de principiu, pentru că m-am săturat să tot uh, discutăm directive în Parlament, unele chiar foarte importante, dar uh, care nu sunt respectate și atunci mi se pare că nu are nicio logică să mai muncim la ele. Nu știu dacă dumneavoastră puteți găsi o soluție, dar poate o ultimă întrebare concretă, <coughs> pentru că ați vorbit despre faptul că poate alte state membre care respectă regulile și Consiliul ar putea să se gândească la niște reacții ca urmare a tratatului și ați vorbit și despre proceduri de infringement, ceea ce e ok, dar până la urmă, doar pentru că o să plătească o amendă, problemele nu se vor uh, rezolva. Dar nu e nevoie să răspundeți, pentru că e doar o declarație politică și doar uh, datorită faptului că avem uh, ceva timp rămas la dispoziție. Dacă vreți să răspundeți, foarte pe scurt, este o întrebare concretă. Ați vorbit despre angajamentele de relocări și despre exercițiul pe care l-ați făcut. Cine se va ocupa de ele? În altul comisariat ONU pentru refugiați? Pentru că în documentele pe care le-am primit nu am uh, niciun răspuns la această întrebare și de-abia după aceea pot să-mi asum o poziție politică. Mulțumesc, Sofie. Voiai să intervii și tu? Foarte rapid uh, față de ceea ce spunea Birgit, cu care sunt perfect de acord. Poate ar trebui să ne întrebăm și noi, Parlamentul European, de ce suntem dispuși de ani de zile să punem ștampila frumos pe propunerile Consiliului și ale Comisiei, pe care trebuie să le uh, adoptăm cât mai rapid știind că nu există o evaluare de impact și că odată ce se adoptă nu o să fie respectată de statele membre în mod sistematic. Și în mod sistematic statele membre ignoră toate standardele adoptate și nu mă refer doar la Comisia Libe, și la toate comisiile. Și totuși noi continuăm uh, Uh, să sărim de câte ori se spune să sărim. Deci, uh, pentru că vor mai fi uh, multe alte rapoarte care vor fi adoptate, cineva va veni să ne spună după aceea, statele membre n-au făcut ceea ce au promis că vor face și atunci iar o să ne enervăm. Se întâmplă exact la fel de fiecare dată. Ar trebui să ne oprim dacă statele membre nu vor o Uniune Europeană, dacă nu vor legislație europeană sau cooperare europeană, ar trebui să spună, ar trebui să nu mai uh, intrăm în jocul lor. Dacă vrei să răspunzi în ceea ce privește relocările nu sunt cel mai bun expert, dar uh, am înțeles că totuși uh, în altul comisariat ONU pentru refugiați se va ocupa și va încerca să facă relocările. Am discutat la, Geneza, la Geneva recent Și știu că pregătirile se fac împreună cu înaltul altul comisariat ONU. Dacă poate în acest moment să facă asta, având în vedere situația dificilă de securitate, nu știu, dar intenția este să se ocupe. În ceea ce privește pașii următori, dacă îmi permiteți, nu o să intru în detaliu. O să spun doar că suntem perfect conștienți de rolul uh, Comisiei de păstrător al tratatelor și în uh, lunile recente ne-am manifestat disponibilitatea să luăm măsuri atunci când există o încălcare a legislației europeană, europene, fie că vorbim despre legea din Ungaria, fie că vorbim despre faptul că statele membre refuză să aplice deciziile obligatorii de relocare. Nu mă refer aici la nominalizarea uh, persoanelor pentru uh, echipa de reacție rapidă. Cred că mulți nu au uh, înțeles faptul că acest lucru era extrem de important pentru Parlament în timpul negocierilor, că nu vorbim doar despre o enumerare ipotetică de nume, ci vrem să ne asigurăm că există o forță de reacție rapidă care este disponibilă fizic și am subliniat acest lucru din ce în ce mai mult și cred că um, etapa următoare va fi să transmitem un semnal la nivel politic către miniștri, să le reamintim intenția Parlamentului atunci când s-a adoptat această legislație și sperăm că atunci vom obține succesul de care avem nevoie. Bun, trebuie să Trecem acum la următorul punct de discuție care se referă la statutul pentru mobilizarea echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă în Serbia. Această reuniune va avea loc cu ușile închise. Consilierii grupului LIBE este rugat să rămână. secretariatul LIBE, uh, reprezentanții, consilierii, serviciul juridic și departamentul de politici poate să rămână în sală. Dar asta înseamnă practic toată lumea care participă. Dacă nu sunteți pe listă, trebuie să părăsiți sala. Și o să așteptăm două minute ca să puteți pleca din sală.